colleagues. Welcome. Please all take Dragi colegi, bun venit. Vă rog să vă așezați. Suntem gata de începere. O să începem cu câteva anunțuri. Mai întâi, pe 29 septembrie a avut loc ședința coordonatorilor, iar proiectul lor de hotărâri face parte din dosarul ședinței noastre. Dacă nu aveți obiecții, vom considera că se adoptă. Întâlnirea noastră este transmisă pe internet, ca întotdeauna, și funcționăm pe principiul paperless, fără hârtii. Două comunicări suplimentare. Vă amintesc, dragi colegi, că în conformitate cu uh, regulile de la articolul 4.1 privind comisiile de anchetă, numele persoanelor audiate de noi nu sunt publice, prin urmare, de la ședința din uh, Strasburg de pe 15 septembrie, precum și uh, de la ședința ulterioară, numele deci vor fi nu vor fi dezvăluite. Ministrul francez al mediului, doamna Ségolène Royal, a acceptat să vină la întâlnirea comisiei noastre. Căutăm o dată la care să putem organiza întâlnirea și uh, ne străduim să găsim o astfel de dată, așa că să vă rog, uh, dragi uh, colegi, să fiți flexibili, să găsim cândva o dată posibilă, fie la Bruxelles, fie la Strasburg, iar contactele cu celelalte ministere sunt în curs. Comentarii? Văd că nu e cazul. Așadar, haideți să începem audierea. Întotdeauna uit că trebuie să convenim și uh, minuta ședinței noastre. Avem uh, ședința pe 12-15 septembrie 2016. Găsiți dosarul online. Dacă nu aveți comentarii, vom considera că și procesul verbal se adoptă. Văd că nu sunt comentarii. Începem așadar audierea. L-avem pe domnul Antonio Erario invitat. Bun venit! Domnul Erario este șef de direcție la afaceri uh, internaționale uh, în direcția de reglementare, Departamentul pentru transportul, Ministerul Infrastructurii și Transporturilor din Italia. Vă mulțumim pentru uh, prezență, nu vă mai uh, țin să așteptați cu alte comentarii introductive, vă dau dumneavoastră direct cuvântul. Grazie, Presidente. Buon pomeriggio, signori. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Pot să vorbesc în italiană, nu-i așa? Mulțumesc. Aș vrea mai întâi să mulțumesc uh, președintelui Comisiei EMIS pentru că m-a invitat să iau parte la audierea de astăzi. Mă bucur că am uh, onoarea să reprezint aici Direcția Generală pentru Vehicule Motorizate, una dintre direcțiile Ministerului Italian uh, pentru Transportul, care are și rol de autoritate de omologare în Italia și este și autoritatea care negociază uh, în numele Italiei regulamentele comunitare și internaționale. Avem cam 200 de angajați care lucrează la omologare, atât la nivel central în Roma, cât și la nivel teritorial în uh, centrele de încercări. Comisia dumneavoastră dorește să încheteze problema emisiilor poluante, lucru care este uh, cu atât mai important în lumina recentelor descoperiri în statele membre, inclusiv în Italia. Ca urmare a scandalului Dieselgate, uh, se dorește să se afle dacă și celelalte vehicule diesel, nu doar cele produse de Volkswagen, sunt în conformitate cu legislația comunitară și dacă există sau nu dispozitive de manipulare montate pe ele. dacă respectă așadar uh, standardul de emisii scăzute prescris de legislație. La unele am uh, găsit însă valori de emisii mai mari la oxizii de azot decât uh, cele permise de legislație. Cum s-a ajuns aici? Pentru că la unele dintre aceste vehicule s-au um, adoptat strategii de emisii Um, acel uh, EGR, sistem de recirculare a gazelor de evacuare care uh, protejează motorul de uh, stricăciuni pe termen lung. Aceste strategii sunt permise de standardul Euro 5 și Euro 6 prin regulamentul 715 per 2007. Ministerul italian consideră că pe partea de reglementare s-a făcut mult progres în ultimele luni, avem uh, acum uh, legislație europeană în ce privește emisiile care clarifică metodele de încercare și conformitatea pe care trebuie să o aibă vehiculele cu emisiile, cu nivelul de emisii permis în uh, condiții de circulație. Noi um, am uh, făcut deja noi uh, încercări conform noului regulament și uh, avem, uh, iată, strategii uh, auxiliare pe lângă strategiile de bază privind emisiile. Toate acestea trebuie verificate pentru a uh, ști exact care este comportamentul vehiculului în condiții de circulație reale. Recent, mai trebuie să menționăm faptul că Comisia a adoptat o nouă procedură de măsurare a emisiilor în laborator. Este vorba de ciclul de încercări uh, agreat la nivel global pentru vehicule ușoare. Astfel, uh, măsurătorile din laborator uh, vor fi mai apropiate de modul în care se comportă vehiculul în condiții de circulație reale. Mai avem de asemenea o propunere pentru un nou regulament cadru la nivel european pentru omologarea vehiculelor motorizate. Acesta va permite autorităților competente să aibă acces la softul care e instalat la bordul mașinii și astfel vom fi informați de dinainte. De asemenea, în acest regulament cadru există prevederi foarte clare cu privire la supravegherea pieței prin urmare, statele membre vor trebui să se organizeze în ce privește stabilirea standardelor și verificarea tot ceea ce circulă pe piața europeană. Iată de ce afirm că în uh, ce privește reglementarea, am făcut pași importanți pentru a ne asigura că nivelurile de emisie respectă limitele legale și în condițiile reale de circulație. Mă bucur că avem uh, ocazia să venim aici în comisia dumneavoastră și să ne aducem uh, mica contribuție și sperăm astfel să clarificăm problematica de pe ordinea noastră de zi. Mulțumesc, doamna președinte! Mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Am uitat să menționez, uh, toți colegii să știu, că aceasta e prima audiere dintr-o serie lungă în care ne concentrăm pe statele membre. Începem așadar audierea o să dau imediat cuvântul domnului Zalba. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vă mulțumesc foarte mult, domnule Ferrariu. Evident că avem o legislație europeană și norme în vigoare, dar, în același timp, trebuie să fim realiști Există diferite procese de evaluare în funcție de statele membre și trebuie să ne dăm seama totuși că faptul că avem o legislație europeană, atunci mă întreb dacă se justifică acest lucru din punctul nostru de vedere, faptul că există evaluări diferite. Grazie Presidente, non so se ho compreso bene la domanda. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă am înțeles uh, prea bine întrebarea. În ce privește omologarea de tip, uh, reglementările sunt uniformizate în Uniunea Europeană. Încă din 90 avem o procedură europeană de omologare de tip care este pe deplin armonizată. Aceasta este complet uh, valabilă și aplicabilă în ce privește emisiile. Nu migrăm acum de la un sistem național la unul european. Există deja un sistem european se vor adopta standarde suplimentare, asta da, se va completa corpul legislativ, astfel vom putea să măsurăm mai precis emisiile și în condiții reale, astfel încât uh, ceea ce se măsoară să fie cât mai uh, apropiat de realitate. Deocamdată nu facem decât uh, încercări în laborator, însă sistemul de încercare este cam demodat. Deci, dacă înțeleg eu bine, din punctul nostru de vedere, nu a existat niciun fel de diferențe în procesele de omologare de, de tip între statele membre. Nu sunt diferențe, niciuna. Grazie. Per quanto riguarda le emissioni in cui... Mulțumesc. În ce privește emisiile poluante, știți că limitele sunt destul de restrictive. Problema însă este că Încercările care se fac până acum sunt uh, în uh, laborator pe baza unor proceduri. Există um, laboratoare certificate și nu ar trebui să existe margi, nu ar trebui să existe discrepanțe foarte mari între o măsurătoare și alta. Acum, ce privește fiabilitatea testului, e altceva, pentru că testul în poligon sau în laborator e altceva decât ce se întâmplă efectiv pe carosabil. Dar nu, nu ar trebui să existe diferențe în rezultatele încercărilor la omologarea de tip în Franța sau în Germania sau altceva, pentru că totul e codificat. Pero hay que dar todavía más Pero por otra parte, según tengo... Apoi, din ceea ce am înțeles eu, Italia dorește să amânăm intrarea în vigoare a noilor metode de omologare de, de tip. Și pe ce anume, pe ce argumente se bazează această propunere a Italiei? Mm. E, eh, guardi, e, eh, forse dovremmo un po' chiarire. Păi, poate că ar trebui să clarificați puțin întrebarea, pentru că recent uh, Italia n-a făcut nicio propunere în sensul ăsta. Dacă vă referiți la introducerea încercărilor de uh, testarea emisiilor în condiții reale de circulație, da, cred că v-am răspuns deja. Uh, am uh, răspuns în scris la întrebarea numărul 4, dacă nu mă înșel. Ba nu, întrebarea numărul 5. Aici pot să vă dau câteva informații dacă doriți. Noi am uh, fost uh, participanți activi la toate lucrările pentru aprobarea pachetului RDE de încercare a emisiilor în condiții reale și a durat uh, ceva, nu pentru că n-am fost de acord cu asta, ci pentru că Comisia însă și-a trebuit să elaboreze un protocol de încercare pe care ni l-a transmis în urmă cu doar câteva luni și pe care a trebuit să-l verificăm a trebuit să verificăm că avem uh, echipamentul necesar disponibil pentru a face măsurătorile pe carosabil, măsurătorile emisiilor poluante, pentru că asta a fost constrângerea. Nu s-a pus niciodată în uh, cauză bunăvoința autorităților, ci pur și simplu aveam nevoie de echipamente de măsurare portabile, să putem face aceste încercări uh, cu un sistem portabil. Vă dați seama că e un echipament destul de scump. Progresul tehnic uh, ne-a ajutat, însă acum echipamentele sunt mai puțin voluminoase, e mai ușor să le na, transport, dar dacă mă gândesc la oxizii de azot, de pildă, unul dintre poluanții pe care îl analizăm, e bine, pentru uh, oxizi și pentru particule, abia în decembrie vom avea măsurători mai fiabile. Avem un întreg calendar, uh, deci suntem încă în curs. Am făcut uh, un progres tehnic, însă mai avem eu la întrebarea 5 cred că v-am răspuns foarte clar. Pentru uh, toți participanții, toate statele membre, se introduce această testare, această încercare RDE într-o singură fază și corelat cu uh, tabelul pentru Euro 6 nu ar fi fost fezabil pentru că norma Euro 6 a fost decisă cu mult înainte și cum știm, a intrat în vigoare în 2015-2016. Deja avem vehicule care au fost omologate pe metoda veche. Acum trebuie să introducem această încercare RDE și Euro 6 va fi uh, supus la încercări nu doar în laborator, ci și uh, în condiții reale, iar Comisia va face ulterior o evaluare. Prima etapă, oricum, este o etapă de învățare. Avem uh, o curbă de învățare și uh, pentru industrie să vedem dacă testele astea chiar sunt fiabile și reflectă realitatea în mod real. Iată de ce dezbaterea s-a concentrat mai mult pe factorul conformitate. Uh, ca să demonstrăm legătura dintre emisiile din laborator, care, cum știm, nu sunt reprezentative, legătura cu emisiile înregistrate în condiții reale. Dacă ajungem la un raport de 1 la 1 imediat, atunci, uh, sigur că uh, niciun uh, vehicul n-ar fi primit aprobarea de tip înainte de 2017. Deci Comisia a organizat să, aibă deci, un, un proces în două etape. În 2017 începem prima etapă, este una mai blândă și uh, toate statele membre urmează să își evalueze parcul de autovehicule, să vadă care sunt tehnologiile disponibile pe piață și apoi să purceadă. În ce privește Italia, ca și alte state membre, noi am dorit să avem conformitate 3 și apoi 5. A trebuit să facem un compromis. În comisia noastră pentru vehicule am discutat despre cum putem uh, pune în aplicare calendarul și adevărul este că în Italia a trebuit să acceptăm un pachet de compromis până la urmă. Un compromis cu comisia. Am avut uh, totuși să sprijinul la două state membre mari și astfel s-a ajuns la compromisul acceptat pentru prima etapă. Mulțumesc. A lot of questions yeah. come to that and, and, and... Mai sunt multe alte întrebări uh, și uh, cel mai bine este să ne limităm la uh, întrebare pentru că altfel ne lungim prea mult. Thank you, Chair, and, and thank you. Domnul Gerbrandi. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule Rario, pentru că ne-ați acceptat invitația și că ați venit aici. Să știți că am fost puțin surprins de uh, viziunea dumneavoastră așa de pozitivă asupra ceea ce se întâmplă, inclusiv asupra testării RD. Italia este de departe unul dintre statele cele mai responsabile pentru încetinirea și diluarea acestui proces. Am constatat asta văzând uh, întâlnirile și documentele Comisiei Tehnice. În fine, întrebarea mea este următoarea. În răspunsul dumneavoastră la întrebarea numărul 5 spuneți următoarele. dați o definiție a dispozitivului de invalidare interzis, care ar trebui să uh, țină cont de situațiile în care se înregistrează un comportament uh, absolut neobișnuit al vehiculului. Însă, la întrebarea 8, spuneți că nu uh, anchetați, nu investigați uh, niciodată uh, cum se comportă autovehiculul pe carosabil. Aveți pur și simplu testul de laborator. Practic nu confruntați niciodată ce se întâmplă în laborator cu ce se întâmplă în condițiile reale și deci nu puteți identifica acel dispozitiv de invalidare. Asta ar fi sigur scenariul de vis pentru toți cei care nu doresc să respecte legea. Dacă poliția ar zice, noi uh, suntem uh, acolo prezenți, uh, facem controle doar de la 9 la 5, toată lumea, toți infractorii ar putea să se desfășoare în voie după ora 5. Asta faceți dumneavoastră. Puteți reacționa? Grazie. Ma quello che noi abbiamo detto, adesso non ricordo se... Mulțumesc. Ce am spus eu, nu știu dacă la întrebarea 4 sau la o altă întrebare, este că noi, ca autoritate de omologare, aplicăm uh, normele și reglementările în vigoare, înainte de RDE, care se va aplica din 2017. Noi uh, avem procedura de testare în laborator, se respectă anumite condiții care fac parte din protocol. Lăsându-se la o parte aceste condiții, noi nu avem puterea de a spune producătorului uh, vezi că tu vii aici cu o strategie care nu e autorizată și care e în afara ciclului. Noi facem ciclul și dacă rezultatul este pozitiv sau este negativ, aprobăm sau refuzăm. Deci e pur și simplu un protocol de încercare. Domnul Uh, Bine, dar știți că e posibil să se folosească un dispozitiv din ăsta de invalidare sau de manipulare sau un alt truc pentru a scădea emisiile în ciclul de încercare și apoi emisiile cresc în condiții de circulație reale. Acest lucru a fost scris și demonstrat în foarte multe studii, inclusiv la Centrul Comun de Cercetare. Asta ar trebui să vă fie clar, să știți. V-ați gândit vreodată să verificați dacă mașinile nu sunt cumva tunate, cum uh, a spus uh, comisarul Potocnic, pentru a respecta testele în laborator și apoi uh, pe carosabil să facă ele altceva? Ați verificat? Allora, prima di tutto, noi non eravamo al corret. Mai întâi de toate, noi nu am fost la curent cu posibilă utilizarea unor sisteme neautorizate. Uh, am început să închetăm imediat după ce s-a declanșat scandalul Dieselgate sau Volkswagen, cum vreți să-i spuneți. Am efectuat o serie de încercări, așa cum au făcut și alte state membre, însă înainte nu am făcut astfel de verificări. Ne-am uh, achitat pur și simplu de sarcinile ce ne reveneau, anume să încercăm vehiculele în laborator, conform legii. Dacă îmi permiteți domnul Gerbrandi. M-am lămurit că nu ați verificat. Am o altă întrebare. Am o altă întrebare referitoare la acel interval de 22 de minute timp uh, după care Fiat dezactivează acest dispozitiv. Dumneavoastră spuneți că e nevoie de un dispozitiv de modulare, de ajustare pentru a proteja motorul. Considerați că se justifică? Și dacă da, dacă acel uh, sistem uh, EGR de recirculare a gazelor trebuie să fie dezactivat după 22 de minute, ce facem cu celelalte multe alte sisteme care nu trebuie dezactivate după 22 de minute? De ce ați făcut așadar această declarație? De ce ați dat omologarea când ei pur și simplu nu respectau legea? Să știți că vehiculul a fost conform cu legea pentru că Bun, înțeleg că sistemul se poate dezactiva. Domnul Gerbrandi, noi la toate întrebările înscris pe care le-am uh, pus, am primit răspunsul că acest tip de dispozitiv este exemplul perfect de dispozitiv de manipulare. De ce nu e și în Italia? Domnule Rario, ar fi adevărat dacă acest dispozitiv s-ar dezactiva singur. Uh, KBA, uh, autoritatea germană de omologare a făcut această declarație, însă noi, la autoritatea italiană, nu putem confirma acest lucru. Va exista, din câte știu, o mediere cu Comisia Europeană pentru a discuta asta la nivel tehnic, însă foarte pe scurt vă pot spune că sistemul folosit de Fiat nu se dezactivează singur. Este un sistem montat pe un autovehicul uh, Euro 6 care are două circuite, nu doar cel EGR unul din uh, circuit, într-adevăr, uh, se ajustează, se adaptează, funcționează la un nivel mai mic. Și puteți uh, testa asta pentru că dacă dezactivezi EGR-ul, emisiile de oxid de azot vor fi de 30 mm, de ori mai mari, vor depăși mult uh, nivelul permis. Însă dispozitivul nu se declanșează complet uh, singur și astfel vehiculul se încadrează în limite. Dar oricum, uh, cum spuneam, uh, protocolul de testare va fi îmbunătățit. Ja, vielen Dank, Herr Erario. Ich werde die Frage auf Deutsch stellen. Sie haben auf Mulțumesc. Um, voi adresa și eu întrebarea mea în germană. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru răspunsurile noastre în scris. Aș dori să revin la întrebarea domnului Gerbrandi, foarte interesantă. Pentru că informațiile merg puțin în direcții diferite. Ce se întâmplă de fapt după 20 de minute la automobilele Fiat? Dispozitivul de invalidare se oprește sau nu? Asta este prima întrebare. Și cealaltă întrebare este că ați spus că după 20 de minute se oprește acest dispozitiv și asta este pentru a proteja motorul. În ce sens? cum este afectat motorul uh, în cazul uh, în care continuă acest uh, sistem de invalidare? Nu înțeleg la nivel tehnic. Allora, intanto confermo, il sistema non... Așa este. Confirm. Sistemul nu se oprește, sistemul funcționează în continuare, dar este supus unei modulații. Pe anumite perioade nu uh, funcționează la 100% pierde din intensitate. Ce trebuie să protejăm? Unele elemente din uh, sistemul de recirculare a gazelor uh, de eșapament. Am făcut unele încercări, unele experimente și ne-am dat seama că după un anumit număr de kilometri, supapele sistemului de recirculare se pot bloca și asta poate duce la incidente grave în funcționarea um, momentului. Am avut uh, uh, situații în care uh, acest sistem s-a blocat brusc pe autostradă și s-a oprit motorul. Deci mașina a intrat în pană. Deci ca să ne asigurăm că uh, acest uh, dispozitiv uh, nu se blochează uh, și nu se înfundă, practic, uh, trebuie să ne asigurăm că funcționează în mod modulat, deci nu la 100 în uh, total, în uh, totalitatea timpului. Însă uh, este clar că cu măsurarea emisiilor în condiții reale, lucrurile trebuie să se îmbunătățească, pentru că testarea va fi diferită timp de 90 de minute, de exemplu, și asta va fi mult mai mult decât timpul petrecut în laborator. în, ceea ce privește tocmai acest subiect, autoritatea uh, germană, KBA um, are o altă poziție. Îi vom audia și pe ei în această săptămână. La nivel structural, problema este următoarea. Dacă interpretăm în mod diferit la nivel național legislația europeană unitară, ce ne facem cu acest conflict? Știți că există aceste interpretări uh, diferite. V-ați adresat comisiei sau ați căutat o cooperare cu alte autorități, de exemplu cea germană? Guardi, dopo uh, il, uh, il cosiddetto Dieselgate noi abbiamo avuto delle riunioni tra autorità di omologazione. E bine, după autoritățile, după scandalul Volkswagen, autoritățile s-au reunit într-o reuniune confidențială în care am discutat despre aceste diferențe. Și am mers chiar mai departe, am mers la Berlin, am fost primiți de către uh, Ministerul german, prezente erau uh, autoritățile, autoritatea germană, cea din Luxemburg și cea din țările de jos. Un uh, coleg din Germania ne-a prezentat concluziile sale și ne-a spus că există lacune în legislație. Și mă refer aici numai la dispozitivele de invalidare. Însă dacă avem un regulament Euro 5, Euro 6, care acceptă anumite uh, condiții și apoi avem uh, Um, acte de punere în aplicare din partea Comisiei în care nu se face nici măcar o referire la articolul 5 uh, punct 2 din regulamentul uh, Euro 5 Euro 6, ei bine, aici e problema. La, în 7 iunie, Consiliul de Ministri de Transport s-au reunit și mai mulți miniștri au uh, întrebat Comisia uh, Uh, sau au solicitat comisiei măcar să dezvolte unele uh, orientări pentru a explica ce este acceptabil și ce nu. Pentru că trebuie rezolvată această problemă astfel încât autoritățile să știe că unele soluții sunt uh, acceptate și altele nu. Însă, în regulă, există unele incertitudini este uh, clar că în lipsa unor uh, norme specifice, un autovehicul, dacă reușește testul, va trebui să fie omologat. Euh, Mulțumesc. La uh, întrebarea numărul uh, 5, spune doamna Bonfoy se vorbește despre uh, procedura de încălcare a, tra, um, a tratatelor de către Italia din cauza uh, calității aerului, mai exact uh, poluarea cu noxe. Când Italia uh, la reuniunea din octombrie a a adoptat uh, calendarul, uh, când s-a vorbit despre calendarul pentru uh, testarea în condiții reale și Italia a solicitat o amânare, ați discutat asta și cu omologii dumneavoastră care se ocupă de calitatea aerului și de mediu. Ministerul Mediului din Italia a susținut această idee? A fost consultat sau numai departamentul dumneavoastră Uh, a luat această decizie de a solicita amânarea, având în vedere faptul că uh, Italia depășește normele pentru noxe. Ma guardi, fondamentalmente noi, eh, a parte che noi lavoriamo in piena armonia con gli altri ministeri, eh, con l'ambiente ma anche col Ministero dell'Industria. Lucrăm, eh, bineînțeles, în eh, cooperare foarte strânsă cu uh, celelalte ministere, însă decizia este luată la nivelul Comitetului uh, Tehnic nu pot decât să subliniez um, faptul că este un comitet, o comisie tehnică. Iar uh, vehiculele Euro 6 aveau anumite limite și am solicitat această amânare. Am uh, luat în considerare competitivitatea industriei, uh, dar bineînțeles și chestiunile de mediu. I-am consultat și pe omologii noștri din alte țări care s-au confruntat cu aceleași dificultăți am uh, spus Comisiei că adoptăm acest pachet, dar că trebuie să ne asigurăm că autovehiculele puse în circulație sunt sub un anumit uh, prag. Dar uneori lucrurile sunt diferite. Doamna Bănfă, trebuie să respectați legislația europeană de mediu privind calitatea aerului și în același timp uh, ați solicitat amânarea testări în condiții reale. Întrebarea mea era cum ați ajuns la această discuție între uh, Ministerul Mediului și uh, Ministerul uh, in, referitor la industria auto. Italia nu a solicitat amânarea pentru 2019. Nu am uh, propus așa ceva. Data prevăzută era cea pentru imatricularea uh, autovehiculele. Inițial era prevăzut 2018, Italia, Franța și alte țări au solicitat amânarea acestei date pentru 2019 în cadrul unui compromis. Am vorbit despre factori de, de conformitate, uh, perioada de tranziție și așa mai departe. Uh, și toate acestea au făcut parte dintr-un compromis este data la care toate autovehiculele vor trebui să fie conforme. A fost un uh, compromis la care am ajuns. Și, cum am spus la întrebarea numărul 5, asta ne permite să avem emisii uh, pe care le putem calcula în mod uh, clar, cert, știind că în anumite situații acum avem 400% depășirea. Doamna Bănfa, aș vrea să știu care este motivul pentru care au fost testate anumite autovehicule de un anumit institut național și altele de către uh, un institut uh, privat care aparține de grupul FCA. Noi avem una, abbiamo una convenzione con l'Istituto Motori di... Da. Noi avem o convenție cu uh, Institutul uh, de autovehicule de la Napoli, de stat. Și ei urmau să uh, facă testele pentru cele patru autovehicule ale Fiat. La un moment dat ne-am dat seama că aveam nevoie de un raport mai uh, cuprinzător până la finalul lunii iulie. Vedeți că raportul este din 27 iulie. Și ne-am dat seama de asta în iunie având în vedere că laboratorul respectiv nu are mai mult de o singură sală de testare, am uh, făcut apel la un institut, la un centru de, din uh, Torino. Deci avem o parte de testare uh, la uh, Napoli iar la Torino ne-am uh, bazat pe laboratoarele grupului FCA, dar sunt uh, laboratoare um, testate, acreditate conform normelor ISO uh, în vigoare și ne-au permis să facem și normele ne permit să facem aceste testări în laboratoare private cu condiția să fie certificate. Noi am, și de aceea am făcut apel la aceste Uh, laboratoare. Am testat șapte autovehicule. Am, ar fi trebuit să facem asta la Napoli, însă nu mai era suficient uh, timp, nu existau suficiente săli de testare, deci am uh, făcut apel la acest institut privat. Însă nu putem spune că Fiat a făcut aceste teste. Este de altfel și ce fac alte autorități de omologare ne bazăm pe instalațiile constructorilor, care sunt foarte scumpe. Yeah. Yeah. sorry, sorry, late. Domnul Federle. Also late into the questions. Îmi cer scuze pentru întârziere, a fost din cauza avionului. Vă mulțumesc pentru prezență. În munca noastră în Comisia EMIS încercăm să aflăm ce n-a mers bine uh, și cum putem face mai bine în uh, viitor. Am uh, fost în sala de lectură cu documente confidențiale și am citit multe note din grupuri de lucru și așa mai departe. Și se pare că Italia este unul dintre statele membre cele mai active pe acest uh, subiect. Încearcă, în principiu, să pună bețe în rate procedurii este din cauza faptului că dumneavoastră ca țară aveți informații pe care trebuie să ni le uh, împărtășiți uh, în ceea ce privește progresul tehnic? Ne uităm la diferiți producători de autovehicule din întreaga lume și vedem că se respectă standarde mai stricte în, standarde, în Statele Unite, în Japonia de asemenea. Uh, și uh, mai mulți alți producători din Europa respectă limite uh, mult mai stricte de emisii. Însă când vorbim despre crearea unui nou sistem, se pare că Italia a fost foarte activă în a încetini lucrurile. De ce aveți anumite informații tehnice pe care ar trebui noi să le, știu, să le știm sau există un alt motiv? Ma, eh, grazie per la domanda. Credo di aver risposto forse Mulțumesc pentru această întrebare. Cred că am uh, răspuns uh, la această întrebare, dar dacă vreți pot să repet. Nu am uh, încetinit, nu am vrut să încetinim lucrurile. Am făcut o anchetă asupra vehiculelor Euro 6, vehicule omologate în urmă cu un an sau doi, deci de curând, ce am propus comisiei care a fost de acord Uh, ca prima etapă din procedura RDE, deci testarea în condiții reale, să fie efectuată de către uh, constructor cu, constructor cu anumite adaptări. Pentru că la nivel tehnic nu puteam să facem chiar tot. Aveam nevoie, deci, de o procedură care să permită acestor autovehicule recent omologate să respecte regulile. Am făcut o anchetă uh, și un în rândul constructorilor, constructorilor la nivel național și am găsit uh, limit, am găsit uh, emisii mai uh, ridicate iar factorul de conformitate era mai mare, de 3 sau 2,5%. Deci această uh, alegere de 2,1 factor uh, de conformitate este o, um, un, uh, este o alegere rezonabilă, dar este o primă etapă. Vă amintesc că testarea în emisii reale există numai în Europa. Nu există niciun fel de experiență similară în alte părți. Iar aceste testări trebuie să ne dea garanții uh, în orice fel de condiții de utilizare. La munte, la mare, la 30 de grade, la minus 7 grade. Deci sunt, trebuie să fie acoperiți cât mai mulți uh, parametri care să corespundă condițiilor reale. Tocmai de aceea am uh, solicitat această etapă inițial uh, mai puțin strictă, dar care apoi ar urma să fie uh, urmată de o etapă mult mai uh, strictă. Veți vedea că noi am propus 1,4 factori de conformitate și uh, comisia dorea unul mai ridicat și până la urmă am ajuns la 1,5. Suntem convinși că atunci când pachetul va fi uh, pus în uh, practică în mod uh, corect, vom avea rezultate mai bune. Însă nu avem uh, deloc impresia că am uh, încetinit lucrurile. Poate că doar am fost mai realiști decât alții. Și am acceptat uh, compromisul până la urmă. Domnul Federle. Mulțumesc. Am luat notă de răspunsul dumneavoastră. Asta am de spus despre asta. Ați spune că poziția Italiei se va schimba după scandalul, sau s-a schimbat după scandalul Volkswagen că vede lucrurile ca fiind mai urgente, um, mai ales în ceea ce privește noxele, care sunt o mare problemă um, în zonele urbane, în special, din care există foarte multe în Italia. Sunteți de acord că trebuie să acționăm pentru a avea reguli stricte, astfel încât să ne respectăm propriile standarde? Și apoi, ce sens are să creăm standarde dacă în sistem creăm uh, ușițe pentru a nu le respecta. Ma guardi, noi abbiamo eh, sostenuto l'adozione del pacchetto RDE, l'adozione del nuovo ciclo WLTP. Am sprijinit pacchetul RDE, am eh, sprijinit eh, noul ciclu din eh, WLTP, am sprijinit practic tot ce a propus Comisia. Bun, poate că ex- vor exista și alte uh, propuneri cu, și fixarea unor limite. Însă, deocamdată, nu este cazul. Cred că important este nu neapărat acum să stabilim limite, ci să ne asigurăm că cele actuale sunt respectate. Uh, și, a, și să lansăm sistemul RDE, pentru că altfel noi fixăm limite și uh, ceilalți fac uh, scenarii de cum vor reduce poluarea și rezultatele lasă de dorit. Important mi se pare acum să garantăm că nivelul de emisii este respectat. Mulțumim. Luăm notă de tot ce spuneți. Poate că ar uh, trebui să vă uitați și la răspunsurile mai multor experți care au spus toți că este fezabil uh, tehnic să respectăm standardele astăzi și că nu trebuie să uh, facem compromisuri și cred că ar fi util și pentru guvernul italian să analizeze aceste audieri pe care le-am avut. Doamna Kilonen. I have a very nice, nice name. Thank you. Uh... Da, am un nume foarte frumos. Vreau să vă urez bun venit în ședința noastră și aș avea câteva întrebări. Vi s-a întâmplat deja să aveți anumite dispozitive precum cele utilizate de Volkswagen pentru mașinile fabricate în Italia aceasta ar fi prima întrebare. Grazie. Per quanto riguarda il costruttore Volkswagen... Eh... Da, mulțumesc. În ceea ce privește fabricantul, constructorul Volkswagen, știm că au fost 750.000 de mașini care au trebuit să fie rechemate și Aceste dispozitive au fost utilizate pentru diferite uh, modele de mașini și în diferite branșe și fabrici. Iar în contextul ciclului de testare au fost efectuate anumite teste în luna aprilie și anumite mașini, modele din uh, gama Volkswagen sunt acum puse la dispoziția autorităților pentru că există acum proces în instanță în Italia. Noi am vrut să facem aceste testări înainte ca aceste mașini să fie rechemate, în așa fel încât să înțelegem care era problema cu aceste uh, autovehicule. Am uh, avut ocazia uh, efectiv să ascultăm cele spuse de către autoritatea din Germania, KBA, și am înțeles că întregul dispozitiv permitea acestor mașini să nu fie în conformitate cu, întreg, cu um, sistemul de monitorizare a emisiilor de, uh, de, de noxe. Deci, dacă aceste dispozitive au fost utilizate, am înțeles foarte clar că acestea erau ilegale și am vrut să înțelegem despre ce este vorba cu aceste dispozitive. Însă, în momentul de față, acum sunt desfășurate anumite anchete în Italia și am cerut informații suplimentare din partea KBA. Nu am primit totul, dar am fi vrut totuși să avem niște uh, informații mai detaliate din partea omologilor din uh, Germania, în așa fel încât să ne putem adapta. Uh, thanks for that. Uh, I heard that you are not Mulțumesc foarte mult. Am Cum puteți evalua succesul programului de rechemare a mașinilor care au avut astfel de probleme, dacă nu știți exact care sunt aceste dispozitive sau cum ace- anume acestea au fost utilizate? Allora, intanto parliamo dei veicoli Volkswagen. Il costruttore ha... Discutăm despre Volkswagen. Constructorul a utilizat un astfel de dispozitiv pe modelele sale. KBA a recunoscut acest lucru. Noi am făcut niște testări în laborator și am făcut și niște testări uh, în condiții reale, pe carosabil. E clar că ne-am dorit să facem aceste testări pe șosea pentru că vreau să înțelegem exact care este problema cu aceste autoturisme. Aceste testări pe șosea ne permit să înțelegem care este amploarea fenomenului. Păi, acestea nu sunt ă, testări care să, fie ca și, să poată fi utilizate ca și dovezi pentru o eventuală omologare de tip, ci ne permit doar să înțelegem despre ce este vorba, care este problema cu aceste autovehicule. Domnul Eichhout. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vă mulțumesc, domnule Erario, pentru prezența dumneavoastră astăzi și m-aș referi la răspunsul dumneavoastră numărul 8, care, în care spuneți că nu e posibil, din punct de vedere legal, să ai o metodă de testare alternativă, pentru că acest lucru nu este uh, permis de către legislație. Și puteți să-mi spuneți în ce articol în lege este interzis să utilizezi și alte metode alternative de testare? Non, non credo che ci sia un articolo che, che vieti ricorso a altri tipi. Nu cred că există vreun articol de lege care să interzică utilizarea altor metode de testare. Însă reglementarea este de așa natură încât laboratoarele de testare aplică un protocol și pe baza acelui protocol acordă sau nu certificarea. Acum, dacă vă uitați la regulamentul RDE 75-2017, există un considerent pe care Comisia l-a propus și pe care uh, Parlamentul l-a adoptat, în care se face trimitere la uh, faptul că nu există uh, testare pe carosabil, pe șosea. Deci, 715 bară 2016, vorba de regulamentul care se referă la condițiile de utilizare ale acestor auto, autovehicule. Autoritățile nu pot să aplice aceste metode de testare de, care au fost puse la punct de experți ci e nevoie de un test de referință care să fie valabil din punct de vedere juridic. Bun, deci noastră îmi spuneți că de fapt nu există nimic în lege care să vă interzică aceste metode de testare, dar la 10, la răspunsul 10, spuneți că acum faceți uh, totuși niște testări și pe șosele și mă întreb să o schimbat legea oare în așa fel încât acum să fiți autorizat dintr-o dată să faceți aceste testări suplimentare și pe șosea? Testele pe șosea, nimeni nu ni le-a cerut. E o inițiativă administrației italiene care a dorit să facă acest lucru. De ce nu l-am făcut înainte? Pentru că în septembrie 2015 a izbucnit scandalul Volkswagen. Germania și apoi Regatul Unit și apoi țările de jos. Însă nu s-a spus niciodată că emisiile oare erau mult mai ridicate și cu aceste mașini și poate n-ați avut impresia că ar fi trebuit să faceți aceste testări uh, așa cum le faceți acum și dacă ați fi avut acest sentiment, de ce nu l ați făcut înainte? Testele acestea suplimentare nu sunt autoritățile de omologare cele care fac aceste testări, ci institutele de cercetare. CCR, spre exemplu, în ISPRA. E vorba de laboratoare, institute de cercetare care fac cu totuși cu totul altă muncă decât uh, agențiile de omologare de tip. Ele nu au ajuns la concluzii negative, la rezultate negative, atât de negative încât să ne lase, uh, să ne dea de gândit și anume că anumiți uh, constructori de autovehicule ar fi uh, trișat. Noi am încercat prin aceste testări făcute pe șosea să avem o informații suplimentare. Bun, le-ați făcut un pic cam târziu, înțeleg. Acum, vă uitați la rezultatele acestei testări și dintr-o dată înțelegeți despre ce este vorba. Și asta e interesant pentru că aveți deja câteva rezultate în cercetarea dumneavoastră, deci, da? Rezultate care demonstrează că aceste mașini emit și mai multe uh, emisii la testare la cald decât la rece. Și asta am auzit-o și din partea altor experți. Și Uh, și de experții de pe care noi am întrebat au spus că nu e logic așa ceva. Chiar dacă ar exista un motiv pentru a merge și mai departe și pentru a aprofunda analiza față de Volkswagen, iată că dumneavoastră de fapt ajungeți exact la aceleași rezultate și de fapt spuneți că nu e nicio problemă. Cum ar fi posibil așa ceva? Am impresia că erați un pic adormit înainte și în continuare încă dormiți. <laughs> No, no, non, non dormiamo, anzi. Specialmente oggi è molto interessante, quindi siamo molto svegli. No, să nu credeți cumva că am adormit, ba din potrivă, sunt chiar foarte bine trezit. Repet, noi aplicăm normele re, a, și am spus acest lucru în raportul nostru. Pentru o demarare la cald avem un comportament, să zicem, X și pentru o pornire a motorului la rece avem un comportament Y. Iar rezultatul testării este făcut ca urmare a acestor testări din laborator. Bun, și deci noastră trebuie să aplicați legea care uh, prevede că aceste dispozitive sunt interzise, aceste DD-uri. Și toți experții pe care noi i-am întrebat ne-au spus că dacă valorile sunt mai ridicate în demararea la cald, înseamnă că acolo există un astfel de, uh, un astfel de dispozitiv care a fost uh, utilizat. Deci eu nu vorbesc de încălcarea legii, ci vorbesc despre informații pe care le aveați. Noi le prove le abbiamo fatte. Testările noi le-am realizat în așa fel încât să verificăm dacă existau astfel de dispozitive de invalidare interzise în, uh, dacă existau și în afara autovehicolului Volkswagen. Volkswagen știam deja pentru că i-au recunoscut. Însă n-am găsit aceste dispozitive și în altă parte. Comportamentul e un pic ciudat pentru că dincolo de regulile stricte de omologare, de certificare, Valorile sunt diferite, însă constructorii, dacă trebuie să-și armonizeze instalațiile în așa fel încât să respecte normele și dacă reglementarea se bizuie pe același ciclu de testare, care de fapt datează încă din 1980 și de fapt e doar o comparație între diferite niveluri de emisii, atunci e clar că în momentul de față testele ar trebui să fie diferite pentru că ne interesează și noxele emise și ar trebui ca testările să facă în condiții mai realiste. În orice caz, în laborator poate nu sunt condițiile ideale, e nevoie și de condiții în laborator, dar și de condiții pe șosea. Și dacă vă uitați la cele două diagrame, veți vedea că există mari diferențe. Însă, în orice caz, uh, e nevoie de încă mulți ani de zile până când ajungem la un acord la nivel internațional. Doamna Evi. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să mă refer la decizia referitoare la locul exact în care aceste mașini, aceste autovehicule, autoturisme vor fi testate, au fost testate. Ați explicat un pic lucrurile dinar, dar vreau să înțeleg mai bine. Oare nu vi se pare nepotrivit faptul că ați făcut apel la instalațiile Fiat. Pentru, eu aș vrea să știu totuși cine a hotărât să utilizeze acel, uh, acea facilitate, acea de testare. De constructore, sarà anche una sua opinione. Este laboratorul unui constructor, da. Înțeleg punctul noastră de vedere, dar E, sunt lucruri ce se pot întâmpla. Noi utilizăm centrul de testare de la Torino de uh, aproape 10 ani de zile și ne bizuim pe diferitele laboratoare ale, care aparțin uh, întreprinderii Fiat. Pentru că în momentul în care facem o testare, un anumit tip de testare, avem nevoie de uh, laboratoare care să fie autorizate și uh, laboratoarele acestea ale Fiat sunt autorizate. Noi suntem cei care am ales acest laborator. Acum, noastră, evident, puteți critica această decizie. Ministerul e la curent, pentru că raportul a fost publicat, deci e evident că era, era la curent cu anumite informații. Scarsita, evidentemente, de questi laboratori certificati. Da, mulțumesc. Adică te înțeleg eu, ar fi o problemă cu laboratoarele autorizate, nu sunt suficiente care să fie independente. Bun. Acum, în ceea ce privește faptul că nu au fost făcute testări din, pentru cele trei vehicule sau cele trei modele ale grupului RCA. Stau și mă întreb de ce nu s-au făcut aceste testări, de ce apar aceste trei autoturisme în acest ciclu de testare, uh, deci pornirea motorului la cald și la rece și pentru aceste trei, uh, uh, aceste trei tipuri de autoturisme sunt clasate oarecum aparte. Trei veicoli. Ricordo că la campania di prove riguarda veicoli. Vreau să vă amintesc faptul că e vorba de autoturisme Euro 5 deci, cele din, care, din septembrie 2000, care sunt făcute din septembrie 2015 nu mai pot fi matriculate. Pentru aceste autoturisme, autovehicule, ne-am confruntat cu diferite dificultăți. Dar ni s-a spus că data limită e 27 iulie pentru că raportul trebuia să fie publicat la data respectivă și deci anumite testări nu au putut fi realizate. Suntem conștienți că acest lucru pune probleme și de altfel suntem pe cale de a le realiza și îmi imaginez că la un moment dat vom avea o adăugire la acest raport pentru că va trebui să uh, integrăm și rezultatele acestor testări. Acum, de ce anumite rezultate nu au fost uh, publicate? Pentru că noi ne-am concentrat pe noxe, pe oxizii de azot. Evident, acum ar trebui să avem informațiile și în ceea ce privește particulele fine. Comportamentul acestor, uh, auto, acestor autoturisme din partea grupului Fiat este foarte clar. Da, raportul nu conține informații pe, referitoare la acestea, dar oricum uh, aceste informații vor fi uh, publicate. Și Nu ni se poate reproșa faptul că am fi făcut testări și că nu am fi vrut să publicăm rezultatele. Nu. Uh, uh, au fost anumite autovehicule care au depășit anumite limite și pentru acestea am organizat niște testări uh, ulterioare. Aici am ajuns la anumite rezultate și oricum vor fi publicate. Di trovare delle medie. Bun, înțeleg. Poate că ar fi putut, ați fi putut să analizați în mod mai precis, mai punctual anumite tipuri de autoturisme. Aș vrea să înțeleg de ce s-au făcut anumite comparații ale rezultatelor între mașini Fiat și mașini care nu erau Fiat și de ce uh, modelele sau metodologia de testare era diferită. În laboratoarele Fiat ați uh, utilizat ciclul de testare de pornirea motorului la cald și pentru alte autoturisme ați utilizat sistemul Artemis. Ne puteți da mai multe detalii sau va trebui să așteptăm uh, acea adăugire sau completarea raportului care să sperăm că va fi disponibilă online? Da, foarte pe scurt pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră. Raportul încă nu a fost publicat, deci nu toată lumea încă are acces la el, pentru că trebuie să terminăm uh, testările și pe Volkswagen. Și vreau să vă amintesc că și aceste informații fac parte din raport. Apoi, cu siguranță va exista o actualizare a raportului și, în mod clar, uh, a trebuit să transmitem raportul uh, către Comisia EMIS în vederea audierii de astăzi și ministrul nostru de resort a trimis acest raport către doamna președinte, dar de îndată ce vom avea adăugirile le vom, sau completările raportului, vi le vom transmite. Nu e vorba de date publice. Evident, am discutat cu Institutul automobil, cu experții de acolo. S-a făcut și o testare pe șosea pentru că am vrut să vedem care este comportamentul acestui autoturism într-un ciclu de natură mai dinamică. Însă vrem să-i lăsăm pe experți să realizeze uh, aceste testări până la capăt. În orice caz, obiectivul nostru era să găsim aceste eventuale dispozitive interzise prin lege și apoi să vedem cum anume putem uh, să rezolvăm această problemă, așa cum au făcut-o și alte țări. In Deutsch, vielleicht, uh, Erario, ich... Uh... <clears throat> Voi vorbi în germană. Domnule Erario, am câteva întrebări. La întrebarea cu numărul 4, Ați comentat uh, și reproșurile autorității germane ca BA um, și ceea ce a spus această autoritate față de referitor la modelele Fiat. Nu știu dacă s-a discutat deja despre asta, însă a reieșit că la uh, Fiat um, după 20 de minute, la motoarele diesel, după, 20, după 22 de minute se uh, oprește sistemul de invalidare, cam la două minute după încheierea unui test de laborator. Vi se pare că este o coincidență? Grazie, sì, ne abbiamo parlato, ma... Mulțumesc. Da, am discutat uh, această chestiune. Să știți că acel sistem uh, nu se oprește, nu se dezactivează total, ci se modulează. Oricum există două circuite, nu există un singur circuit EGR la Euro 6, oricum limitele sunt mai uh, severe și e nevoie de un circuit dublu. Cel puțin asta e soluția la care s-a gândit Fiat. Și unul din circuite, practic, are rolul de a atenua, de a diminua nivelul de funcționare, pentru că altfel, practic, motorul ar suferi stricăciuni. Mulțumesc, am înțeles. Am acceptat răspunsul nostru. După cum știți că este Uh, că se oprește sistemul pentru a proteja motorul? Beh, intanto perché... Păi, și noi am adresat această întrebare producătorului și ni s-a transmis uh, documentația cu privire la toate uh, informațiile și softurile instalate. Ați putut decripta software-ul? Konnten Sie die Software entschlüsseln? Ați putut decripta software-ul? Dumneavoastră sau v-ați bazat pe constructor? No, no, non siamo arrivati a, a quel livello. Nu, n-am ajuns noi la așa un nivel. Ce am făcut însă a fost să facem o serie de încercări prin care să ne dăm seama dacă acel sistem uh, se modulează, dacă chiar uh, atenuează funcția sub 100%. Dar n-am ajuns niciodată la factorul 13, cel sugerat de autoritatea germană. Sistemul în sine, spunem că nu se dezactivează, nu se oprește complet, continuă să funcționeze, iar valorile pe care le-am obținut noi le-am comunicat și autorității germane, un factor de 6 în orice caz avem aceste cifre la dispoziție. La răspunsul noastră la întrebarea 4, spuneți că autoritatea dumneavoastră solicit, solicită autorității germane să intre în contact. Însă autoritatea dumneavoastră apoi nu a considerat că este necesar un schimb, de, o comunicare între Fiat și autoritatea germană. Ați spus că există interpretări diferite a prevederilor din, din partea diferitelor autorități. Și nu înțeleg în acest context de ce vă uimește că autoritățile germane vor să uh, confrunte producătorii și constructorii cu rezultatele testelor. Guardi, cred că ci sia un equivoco. Noi ci siamo, tra virgolette... Cred că e o neînțelegere aici. Noi am uh, transmis această plângere autorității germane pentru că era a patra sau a cincea oară când Fiat era practic uh, somat să vină la Berlin de către autoritatea germană. În Franța s-a făcut o anchetă și uh, tot pe problema omologării în schimb, în Germania, autoritățile nu au făcut o astfel de anchetă, ci obțin în prima fază, și de asta noi am scris autorități germane și am solicitat să aibă un dialog cu noi. Nu era deloc cu intenția de a ascunde, de a oculta ceva. Iar acest lucru apare în directiva prin omologarea. Mulțumesc. Ultima întrebare. Cât de ridicată este uh, proporția, cât deține statul din uh, compania Fiat? Mm, nu sunt un expert, mă mi se că nu ci sia... Păi eu nu sunt expert, uh, dar Fiat este oricum o companie privată și nu cred că există vreo participație din partea statului italian. Ok. Um, we move now to the second um, Președintele. Mergem acum la a doua parte a audierii. Mă uit la colegii mei, v-am trecut pe listă pe amândoi, să știți. Bun. Uh, de fapt, ești de trei ori pe lista mea scris să știi. Intervenție fără microfon. În primul rând, mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați acordat din nou cuvântul. Trebuie să vă spun că colegul meu, Salini, are foarte mare interes să uh, îi adreseze întrebări oratorului nostru, dar este blocat uh, undeva într-un avion în aer. Deci voi uh, adresa eu întrebarea. Așa este, spune doamna președinte. Mulți uh, ajung luni mai târziu. Domnul Gheriche, continuăm. Voi uh, relua Ehm, sau mă voi lega și de întrebarea doamnei Evi, care s-a referit la răspunsul nostru la întrebarea 11, unde spuneți că unde spuneți printre rânduri că practic nu a existat un motiv rațional pentru a exclude anumite autovehicule din testare. Este vorba în, în mod concret de Jeep, Alfa Romeo și Lancia. Și Bun, nici n-aș vrea să vă reproșez că testați anumite tipuri de autovehicule altfel sau deloc. Dar aș vrea mai degrabă să înțeleg după ce criterii alegeți autovehiculele pe care să le testați. Grazie. E, eh, I sono stati quelli di... Mulțumesc. Criteriile sunt cunoscute la începutul seriei de încercări, facem o analiză, o evaluare a parcului auto italian la înmatriculare, cel puțin pentru standardul Euro 5. La Volkswagen am încercat să acoperim cam 75% din uh, autovehiculele Euro 5B înmatriculate în Italia. Asta e, cred, uh, răspunsul dumneavoastră. Sigur că trebuie să fim și eficienți și să uh, păstrăm costurile la un nivel rezonabil, să obținem rezultate într-un timp relativ scurt. Cam astea sunt criteriile pe care le folosim. Apoi, revenind la faptul că s-a sărit peste anumite încercări, au fost omise anumite teste, uh, uneori e necesar uh, să, să ne dăm seama că trebuie să lărgim cumva sfera de încercare, dar oricum protocoalele de um, încercare pentru omologare sunt obligatorii, sunt cunoscute. Pentru teste suplimentare uh, poți face astăzi unul pe vehicul X, mâine pe un vehicul Y, dar nu poți să faci comparații între cele două pentru că între timp uh, S-au schimbat condițiile de mediu, poate a plouat sau vremea s-a încălzit. Deci, rezultatele nu sunt comparabile. Scopul testelor noastre a fost să detectăm uh, posibila unui software uh, prin care se manipulează testele rezultatelor, rezultatele testelor. Dar nu putem uh, compara strict rezultatele încercărilor noastre și oricum nu cred că ar schimba mare lucru în privința rezultatului final. Nu uitați care este obiectivul încercărilor, scopul cu care le facem. Okay, vielen Dank. Ich nehme das mal so hin, wenn Sie 75 Prozent. Mulțumesc. Dacă ave, dacă vorbiți despre 75% din flotă și este reprezentativ și nu vom ajunge la concluzia că anumite autovehicule au fost excluse în mod intenționat din text. La întrebarea precedentă ați vorbit și despre, sau oarecum ați criticat autoritatea germană pentru lipsa de, precizi, de precizie în răspunsuri. Vorbiți despre uh, anexe la rapoarte care ar mai trebui să fie sau um, corectări la anumite rapoarte care mai trebuie publicate. Când mă uit la întrebarea, la răspunsul dumneavoastră la întrebarea 2 și ancheta oficială, și acolo se publică numai un sumar, un rezumat, nu întregul raport uh, de uh, anchetă. Ne putem întreba dacă aveți ceva de ascuns sau dacă ați fi dispuși în uh, spiritul transparenței să publicați întregul rap raport. Eh, grazie. Iniziamo dal, dall'ultima, quindi... Mulțumesc. Să încep cu ultima întrebare. Noi nu am ascuns nimic. Toate informațiile disponibile au fost publicate. Din păcate, unele valori uh, diferă la oxizii de azot sau la particule. Pe asta nu le-am publicat pentru că, oricum, încercările erau pentru oxizi de azot și nu pentru particule. Ideea era să aflăm dacă există dispozitive de invalidare la bord. Noi oricum am ținut legătura cu laboratorul de la Napole pentru că unele informații ar fi putut interesa serviciile comisiei care ne-a cerut informații suplimentare. Vă întrerup pe scurt pentru că am numai șase minute în acest lot. În răspunsul noastră, la întrebarea 2, ați spus, s-a decis să se publice numai rezumatul. Ați fi dispus să publicați întregul raport? Guardi, io credo che eh, il, il report nella sua impostazione. Eu cred că raportul și structura raportului vor rămâne așa cum sunt. Asta a fost decizia luată de la bun început cu privire la publicarea raportului în acest format. Asta a fost uh, evaluarea generală care s-a făcut. Pentru toate vehiculele avem uh, informații din laborator, constatări care pot fi de interes pentru experți și pe care am hotărât să nu le publicăm în acest moment. Dar uh, se poate accesa raportul mai detaliat, însă nu știu pe cine ar interesa acest lucru. Există o, un calup foarte mare de date de la laborator, dar noi am hotărât că acesta e formatul cel mai potrivit pentru publicare. Doamna Șaldemose, mulțumesc. Am câteva întrebări rapide. Câte tipuri de vehicule omologați dumneavoastră anual? Păi, cred că am răspuns deja la această întrebare în scris. Avem cam 300 de tipuri de um, omologări. Cam depinde, sigur, de la an la an, dar mi ar fi 300. Câte dintre aceste tipuri de vehicule sunt mărci italiene? Aproape toate omologările de tip sunt pe vehicule din grupul Fiat. Mai avem uh, însă și alte omologări pentru vehicule comerciale, de pildă, dar uh, tot de la Fiat, Ferrari, Maserati și așa mai departe. În uh, răspunsurile mele scris și din ce am auzit astăzi aici, nu-mi dau seama prea bine. Dumneavoastră, ca autoritate, Considerați că îi reprezentați în primul rând pe cetățeni sau reprezentați industria auto? Ma, la, la nostra misiune è quello di garantire la, la sicurezza. Misiunea noastră este de a asigura siguranța în trafic și de a proteja, de a diminua impactul asupra mediului înconjurător. Mi se pare că aceste lucruri sunt evidente, suntem uh, clar apărători interesului cetățeanului. Noi suntem un organism care face inspecții zilnice, controlează fabricile, dar uh, o, un autovehicul diferă foarte mult de un telefon mobil, până la urmă. Dumneavoastră spuneți că sunteți în slujba cetățeanului. Credeți oare că ați fost suficient de critic la adresa industriei? Ați refuzat vreodată să acordați omologare de tip? Mă uit aici de pildă la întrebarea numărul 5. Unde spuneți că a trebuit să faceți uh, un compromis între competitivitatea industriei auto, garantarea ei pe mai departe și um, protejarea calității aerului. Pe cine reprezentați în acest caz? Deci nu credeți că ați fi putut fi poate puțin mai critic în fața industriei auto? Eu credo că si sia un echilibru just. Eu cred că noi am găsit echilibrul bun, echilibrul corect, iar dovada este că Înainte de votul din uh, comitet pe 24 octombrie, noi deja ne-am uh, consultat cu țările care au o poziție opusă față de cea a Italiei. Am uh, identificat o situație dificilă, am văzut că există autovehicule cu emisii mult peste cele permise pe șosele și că trebuie să facem ceva. Însă Până la urmă, tot un compromis trebuie să facem, trebuie să fim rezonabili. Înainte de 2017 nu putem schimba radical procedura de omologare. În urmă cu câteva săptămâni ne-a vizitat Agenția Euro- Americană de Protecție a Mediului și uh, am uh, discutat uh, protecția mediului și conformitatea. În SUA există un nivel de, de emisii pe care dacă nu îl respecti, nu primești omologarea. N-ai voie să mergi cu mașina respectivă pe drum. Nu credeți că tehnologia deja există, toți experții confirmă asta, nu credeți că ar trebui să ne luptăm să uh, se respecte permanent acest nivel de emisii, să nu se mai depășească, să nu mai acceptăm neconformități? Mulțumesc! Să știți că în Statele Unite nu există teste pe carosabil. Și de asta factorul de conformitate nu poate fi comparat nu poate fi discutat. Poate că la ei încercările în laborator sunt mai stricte, dar ei nu fac teste în condiții reale. Noi suntem primii care fac teste în condiții reale, road testing. Ceilalți probabil că vor urma Australia. Am văzut că începe să ne copieze standardul și poate multe alte țări vor face. Dar noi suntem cei care am venit cu acest tip de încercare RDE. Europa a făcut clar un pas înainte, dar acest lucru a fost propus în tempore, în suspecto. A apărut după scandalul Volkswagen. Dar am aflat de la americani că ei uh, au mai multe încercări uh, atunci când testează o mașină. Și uh, există și un test care se face atunci când se iese cu mașina pe carosabil pentru a vedea cum se comportă în condiții reale. Plus, ne-au spus că vor să uh, introducă și un element de imprevizibilitate în încercare, astfel încât constructul sau producătorul să nu știe ce anume va fi testat. Credeți că vom putea face la fel și în Europa? N-am înțeles prea bine. Poate vorbiți despre testarea aleatorie. Sau despre un alt ciclu de încercare. Da, sau despre încercarea pe care o stabilim. Facem asta, dar asta nu este testare RDE. Avem însă teste paralele. Dacă este vorba despre uh, testarea conformității în exploatare, acesta deja se, se face. Există. Nu există pentru asta însă o singură autoritate, așa cum uh, există în uh, America. Noi avem uh, o autoritate națională în fiecare stat membru care face acest lucru se fac teste care nu sunt încercări de laborator, dar se fac teste pe carosabil. Este un alt ciclu și acesta este într-adevăr um, reglementat prin legislație, dar poate duce la dispute. Dar credeți că ar putea exista un uh, sistem uh, ca și cel de omologare la nivelul celor 28 de state membre? Acum, noi avem și propunerea Comisiei pe care vrem să o îmbunătățim. Am vrea să existe o agenție europeană care să facă supraveghere de piață la nivel comunitar. Ce părere aveți? Credeți că ar fi o idee bună să avem o astfel de agenție europeană cu sarcini de supraveghere a pieței să facă ceea ce statele membre de fapt nu pot să facă? Guardi, ehm, la sorveglianța del mercato, în generale, există deja. Mulțumesc supravegherea pieței există și se face ca regulă generală. Dar statele membre au nevoie de resurse pentru a face supravegherea. Nu știm uh, ce vom face anul viitor, avem o, o campanie mare pe care trebuie să o ducem, uh, ne luptăm cu emisiile, uh, ne mai luptăm și cu alte probleme, de pildă pentru bicicliști, copiii care merg cu bicicleta și nu își poartă casca. Tot o chestie de resurse este. Noi avem îndoieli uh, cu privire la înființarea unei astfel de agenții la nivel uh, european. Poate ar fi mai bine ca statele membre să um, își asume această sarcină dacă ar avea resursele și personalul necesar și apoi ne-am putea coordona. Eventual statul membru să facă un raport anual către Comisia Europeană, dar sincer, nu cred că o agenție ar uh, fie o idee bună, decât dacă vedem uh, o propunere foarte concretă. Domnul Schulze. Mulțumesc, uh, vă mulțumesc pentru prezență, în primul rând. Aș vrea să discutăm puțin despre trecut și pe baza ceea ce am auzit în această comisie în ultimele luni, aș vrea să știu cum dumneavoastră în Italia, dar și alte țări, cum ați cooperat sau nu la, cu celelalte autorități de omologare și anume când uh, producătorii s-au gândit uh, poate să aleagă o anumită țară pentru omologare. Uh, dumneavoastră ați vorbit despre Fiat, dar ar fi fost posibil ca un constructor să spună uh, mai degrabă merg în Italia sau mai degrabă merg în Luxemburg, unde este mai uh, uh, benefic pentru acest uh, constructor. Cum ați uh, evitat acest lucru, ca un producător să își aleagă țara cea mai uh, favorabilă pentru uh, omologarea uh, autovehiculului său? Guardi, cred că răspuns cu această domanda e aggiungo... Cred că am răspuns deja la această întrebare, dar am înscris, dar am să vă Uh, spun încă o dată. În teorie, un constructor nu poate face două solicitări uh, de omologare într-un. Uh, deci nu poate face mai mult de una. Dacă un constructor are îndoieli referitor la soluții tehnice, se adresează autorităților și întreabă dacă poate omologa un anumit tip de vehicul. Dacă avizul este negativ, el își va retrage um, solicitarea și poate eventual să depună cererea în alte țări. Se, se pare că este posibil. Știu că în anumite cazuri noi am dat aviz defavorabil unor um, constructori și colegii ne-au spus că uh, aceeași uh, cerere a fost, a obținut omologarea în, la o altă autoritate noi suntem un uh, serviciu de stat, nu suntem o întreprindere, deci nu avem uh, uh, scop sau nu, suntem non-profit în caz de probleme, nu oferim omologarea. Dar dacă constructorul se, se duce la o altă autoritate, noi nu putem ști. Însă, este important de știut următorul lucru de cele mai multe ori noi uh, discutăm cu celelalte autorități. Când un constructor mm, propune o soluție, noi trimitem un mail altor autorități uh, spunând, iată soluția propusă, avem unele îndoieli. Și momentul respectiv, dacă suntem cu toții de acord asupra avizului negativ, dăm aviz negativ. Dacă există îndoieli, îndoieli înseamnă că uh, vom consulta comisia. Mulțumesc! Mă bucur să aud asta. Încă o întrebare. În ceea ce privește um, testările aleatorii, ați spus că din autovehiculele omologate, în, în ceea ce privește auto, autovehiculele deja omologate, va, vi s-a schimbat activitatea de când cu scandalul Volkswagen? Faceți mai multe testări sau altfel? testările pe care le-am făcut la Napoli, la Torino, ne permit să analizăm comportamentul autovehiculelor Euro 5. Vor mai fi și altele. S-au investit 5 milioane de euro pentru a um, măsura emisiile, dar uh, nu numai, ci, ci și componente de securitate. Uh, noi vom face ce prevede legislația, să controlăm conformitatea produselor. Deci analizăm dacă nivelul de calitate este suficient. Și, în special, facem controle pe baza unor eșantioane. Domnul Gerbrandi. Mulțumesc, doamnă președinte. Am avut uh, mai multe indicii în această comisie că unele state membre par să fie mai puțin critice față de industria din țara lor decât față de altele. Și s-ar putea ca asta să fie subiectul pe care îl evităm astăzi aici. Italia pare să fie campioană la asta. Câteva elemente. Fiat face parte din multe delegații oficiale în grupuri de lucru și așa mai departe. Italia a fost uh, campion în a uh, dilua și a uh, încetini procedurile de la WLTP. Ați uh, testat? Germania s-a adresat direct companiei Fiat. Nu văd de ce au intervenit autoritățile italiene. Și ultima mea întrebare. Permiteți uh, Fiat să-și oprească sistemul de recirculare al gazelor de eșapament. Uh, și ați spus că, în conformitate cu studiul Ital- din Italia, aceste autovehicule nu uh, emit cu do- uh, de 20 de ori mai multe uh, noxe, cum zice ancheta germană, ci de 6 ori mai multe. Întrebarea mea este de 6 ori mai mult decât limita uh, legală. Asta înseamnă că autoritățile italiene trebuie să acționeze imediat. Ați, cont, ați uh, contactat deja Fiat, spunându-le că veți uh, retrage omologarea dacă nu se respectă legislația. Puteți să ne spuneți ce ați făcut pentru a evita această problemă? Grazie. Allora iniziamo dalla fine. Intanto noi non possiamo... Bun. Să începem cu sfârșitul. Nu putem retrage o omologare pentru că testele la omologare sunt pozitive. Noi am uh, lucrat pe baza unui protocol de testare foarte clar, uh, foarte bine definit. Domnul Gerbrandi introduce. Autoritățile franceze și uh, olandeze au, Uh, uh, s a referit la asta. Este un exemplu clar de dispozitiv de invalidare. Deci puteți uh, întreba direct fiat ce face și să judecați noastră dacă este legal sau nu. Și dacă nu, întrebați pe colegii francezi și olandezi de ce cred ei că este vorba de un dispozitiv de invalidare ilegal. Bun, înainte de toate, Aș vrea să știți că nu am uh, identificat niciun fel de dispozitiv de invalidare. Am trimis raportul nostru către KBA, cei de acolo nu sunt de acord. Noi suntem surprinși de comportamentul uh, uh, autorităților germane, care în loc să ne răspundă nouă spunându-ne că nu sunt de acord cu noi, au scris direct Comisiei Europene spunându-le nu suntem de acord cu italienii, uh, decideți voi la Comisie. Uh, în cadrul unui schimb obișnuit de informații și de altfel avem uh, uh comunicare în mod regulat de mult timp cu KBA. Uh, asta ar fi trebuit să facă, să vină din nou către noi. Apoi ați vorbit despre autoritățile uh, neerlandeze și uh, franceze. Până acum nu am primit nicio comunicare um, N-am primit nicio notificare în scris uh, din partea autorităților uh, germane și franceze. Domnul Gerbranti. Fiat 500 XL. Ați aflat că emite de șase ori limita legală. Ați contactat Fiat și ați discutat uh, asta cu ei pentru ca ei să rezolve problema? Non lo abbiamo fatto dal punto di vista legale, intanto perché, le ripeto, se... din punct de vedere juridic non abbiamo fatto. Pentru că nu putem solicita unui constructor de automobile să intervină. Pentru că a trecut testul de omologare, domnul Gerbrandi. Asta înseamnă că orice dispozitiv de invalidare ilegal care nu este detectat la NDC nu poate fi modificat de autoritățile italiene. Spuneți chiar că e ilegal să se facă acest lucru. Mi se pare ceva foarte ciudat. Și mă întorc la exemplul pe care vi l-am dat la început. Nu, poate că nu am explicat eu în mod corect în cazul Fiat. Având în vedere observațiile uh, germanilor, am făcut noi uh, teste. Am schimbat ciclul, am testat la diferite temperaturi, uh, în afara ciclului de testare și ne-am dat seama că uh, emisiile erau mai mari. Însă, având în vedere faptul că în laborator uh, și uh, comportamentul uh, a fost similar cu cel în condiții uh, reale, uh, am, am ajuns la concluzia că nu este vorba de un dispozitiv de invalidare. Domnul Gerbrandi, dar testarea în laborator este 20 de minute, deci 22 de minute nu va apărea în testare în laborator, deci nu poate fi același comportament uh, și pe șosea și în timpul testului. Dar știm foarte bine acest lucru. Însă, dacă azi ă, legea ne spune trebuie testat ă, vehiculul în laborator și vehiculul trebuie să fie conform în condiții de uh, utilizare normale. Dar de-abia am definit aceste condiții normale de uh, funcționare. În, în momentul respectiv nu aveam un temei juridic pentru a interveni și comisia spune același lucru. Uh, și a spus același lucru când a adoptat uh, procedura RDE. Acestea sunt uh, procedurile care au fost elaborate tocmai pentru a testa în condiții reale. Dacă, dacă nu putem face un test la Polul Nord, unul la Mediterană, acestea sunt uh, testele care ne vor arăta dacă un autovehicul este uh, conform. Domnul Zalba. Gracias, eh, Me gustaría volver a mi primera pregunta. Usted daba a entender que... Mulțumesc, doamna președinte. În fond, noastră spuneți că nu sunt diferențe în procesele de omologare. Și atunci, cum puteți explica faptul că o țară, precum Luxemburgul, care nu are fabrici pentru a produce autoturisme, are așa de multe solicitări de omologare? in, ma, magari poi le autorità lussemburghesi che credo... Mm, Autoritățile luxemburgheze ar putea probabil să vă explice acest lucru. Știm că Luxemburg, Luxemburgul a acreditat anumite centre tehnice și le-a notificat întregii Europe. Deci autoritatea este la Luxemburg, dar are servicii tehnice, de exemplu, inclusiv în Italia, care lucrează pentru Luxemburg. Deci există o coordonare la Luxemburg, dar lanțul operațional este în diferite țări europene. Dumneavoastră vorbiți despre laboratoare luxemburgheze, poate că acesta este responsabil față de autorități. Foarte bine, însă omologarea și certificarea au, au, au loc pe baza uh, testărilor făcute din alte țări. Iar Luxemburgul poate să facă acest lucru mod, în modul în care îl, pe, pe care îl consideră potrivit, dar respectând uh, cadrul juridic uh, în vigoare. Este însă posibil, de fapt așa este, ca Luxemburgul să se bazeze pe laboratoare care nu sunt în Luxemburg. Mulțumesc foarte mult. Și o altă întrebare și mă întorc la cea de-a doua întrebare pe care v-am pus-o adineauri, referitor la testele de omologare. Oare ar fi ușor pentru industrie, având în vedere că ați demonstrat anumite reticențe față de complexitatea testărilor tehnice. Oare ar fi ușor pentru industrie pe termen scurt? Sau ce implicații ar putea avea industria? Pentru că e clar că o industrie lider în Europa, multe locuri de muncă depind de această industrie în Uniunea Europeană. Guardi, e... partiamo dal presupposto che l'industria europea per tutta una serie di ragioni. Ebbene, ipoteza noastră este că industria europeană este obligată să producă anum o anumită cantitate de uh, autovehicule diesel. Există obiectivele în ceea ce privește emisiile de CO2. în așteptarea autovehiculelor electrice, uh, autovehiculele pe motorină sunt recomandate. Însă trebuie să ne bazăm și pe autovehicule cu o cilindre uh, redusă. Iar a, însă trebuie făcut în așa fel încât un vehicul să respecte uh, normele în orice condiții. Și avem nevoie de tehnologii mai uh, sofisticate, tehnologiile SCR și acestea costă și uh, costă mai mult pe vehiculele de uh, nivel mai scăzut decât pe cele mai scumpe mai ales la modelele mici, va fi greu să renunțăm la uh, diesel. Dar acestea sunt decizii care sunt luate de, construc de constructor. Mulțumesc, doamna Deli. Domnule Erario, vă ascult de adineaur și aș vrea să mă întorc la mai multe aspecte. Mai întâi, la, la răspunsul numărul 9 din chestionarul noastră spuneți că nu există o definiție a utilizării normale, mai ales pentru pragul de emisii. E valabil acest lucru și pentru frâne? Ce părere aveți? Pentru sistemul de frânare. Deci, în fond, vedeți că putem avea, nu, o definiție implicită a utiliza- unei utilizări normale. Grazie per la domanda. Certo, ma la prova... Vă mulțumesc pentru întrebare. Da, dar testările acestea se fac pe pistă, pe testările de viteză, în condiții diferite, de, de șof, șofat real, nu într-un laborator în care uh, sistemul de frânare reacționează diferit. Deci comportamentul unui autoturism pe o pistă de testare e mai aproape de realitate, mai ales în ceea ce privește frânarea în ceea ce privește emisiile e diferit, pentru că, bun, am să repet ceea ce am spus adineauri, însă în condiții reale e vorba de acele testări RDE și nu ni s-a cerut nimeni să le facem. Acum noi suntem recunoscători față de Parlamentul European că a acceptat să existe și aceste testări RDE. Doamna Delin, da. Ar fi oare posibil să avem testări pentru frâne pe șosea, dar nu suntem în măsură să facem acest lucru pentru noxe. Notez răspunsul. Dacă vă înțeleg eu bine, misiunea dumneavoastră în fond este să faceți ca să reușească autoturismul testul de omologare. Ori legea prevede că, de fapt, dumneavoastră trebuie să vă asigurați și că se respectă valorile limite în condiții de utilizare normală. Vreau să vă spun că există 75 de mii de persoane care mor din cauza depășirii acestor praguri de noxe fixate și observăm că două treimi din aceste depășiri n-ar exista dacă autoturismele pe bază de diesel ar respecta condițiile normale. Și dumneavoastră, pentru cele 75.000 de decese din Europa, sunt totuși 21.000 și mai mult care uh, Uh, sunt implicate aici. Și e vorba și de Italia, nu? Vă dați seama că misiunea dumneavoastră, de fapt, este să aplicați în întregime regulamentul și nu doar uh, ciclul de testare, de omologare de tip pentru niște condiții minime de certificare. Asta ar fi prima întrebare și cea de-a doua întrebare. În fond, ce ați făcut? Ce ați făcut pentru a garanta respectarea articolului 5 liniuță 1 pentru a vă asigura că aceste autoturisme respectă valorile limită. Ce ați făcut? Grazie. Allora, forse non mi sono ben spiegato. Una... Da, mulțumesc pentru întrebare. Poate n-am fost eu suficient de limpede. Da. Astăzi testările se fac în laborator. Din, cu din 2017, testările se vor face în procedura RDE pe șosea. Pentru frânare e diferit. Din totdeauna ne am făcut pe șosea testările, deci nu putem compara lucrurile. Pentru tipul de tehnologie pe care noi îl verificăm, sunt uh, testări care din totdeauna s-au făcut în laborator. RD-ul de-abia a ajuns pe piață, de-abia e o noutate. Deci până în prezent am bizuit pe rezultatele din laborator și atât. Iată, acum, întrebarea e de ce nu s-a aplicat articolul 5. Acest articol 5 are anumite prevederi. Și din punct de vedere al punerii în aplicare, constructorii, de fapt, nu erau obligați să declare care era strategia lor în materie, materie de emisie de noxe. Acum există această obligație prin procedura RDE însă pentru autovehicolele, spre exemplu, comerciale, grele, de tip camioane, uh, existau anumite prevederi. Acum, prin pachetul RDE, ne aliniem și constructorii trebuie să explice exact care este strategia lor. Înainte acest lucru nu era posibil, nu le puteam cere acest lucru. Și nu puteam să facem o comparație. Mr. Erario, we're at the end of this hearing. Domnul Erario, iată că suntem la finalul acestei uh, audieri, nu la finalul tuturor întrebărilor. Vreau să vă amintesc că săptămâna viitoare, dragi colegi, vom avea și reprezentanți fiat și dacă mai sunt întrebări care n-au primit răspuns astăzi, săptămâna viitoare uh, vom avea ocazia să le punem. Mâine vom avea și reprezentanți din partea KBA. Și e clar că întrebările pot duce la alte întrebări și eventual puteți toujours să răspundeți în scris. Însă, în orice caz, până în data de 17 octombrie putem să înaintăm aceste întrebări și, păi, e clar, domnule Eraru, poate că ar trebui să răspundeți la întrebări mai dificile, pe chestiuni dificile. În orice caz, vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și pentru răspunsuri. Da, mulțumesc foarte mult. Okay. colleagues, to keep track of our timing. Dragi colegi, trebuie să respectăm orarul, așa cum a fost el prevăzut. În principiu, da, îl vom, îl vom, îl vom respecta. Vreau să îl salut pe domnul Alex Burns, care este președinte al Millbrook Group din partea Regatului Unit. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați venit. Vă dau imediat cuvântul, în așa fel încât să putem începe prima parte a acestei sesiuni. Vă rog, aveți cuvântul timp de maxim 10 minute. Mulțumesc, nu cred că o să dureze mai mult de două minute prezentarea mea. Dragi colegi, vă rog frumos. Thank you. My name is Alex Burns. Mulțumesc, mă numesc Alex Burns și reprezent, reprezint Milberg Group. Este un uh, provider de servicii de testare către industria automobilă care are întreprindere în Regatul Unit și în Finlanda. Este uh, Mm, laborator independent, imparțial și derulează sisteme de testare a calității. Noi am uh, avut testări de emisii încă din 1970 și am uh, realizat de asemenea și uh, o muncă în colaborare cu alte întreprinderi pentru a demonstra că aceste rezultate de testare sunt conforme. Venim pentru consumatorii noștri cu rezultate de test atât pentru Uh, dezvoltarea uh, noilor produse, noilor autoturisme, cât și pentru certificarea acestora. Și certificarea autovehiculelor este o parte redusă a uh, muncii noastre. Venim de asemenea și cu servicii de consultanță pentru a ajuta mai ales întreprinderile mici să înțeleagă care sunt testele pe care trebuie să le reușească pentru a fi în măsură să respecte prevederile legale. Noi nu avem un sistem de consultanță despre felul în care pot fi reușite aceste testări. Dezvoltăm de asemenea și teste, cicle de testare care să fie reprezentative ale uh, um, condusului în condiții reale. Ideea este să avem autoturisme cât mai puțin poluante cu putință. Spre exemplu, avem dezvoltat o astfel de tehnologie pentru autobuze. Acestea sunt utilizate de către sistemul compania de transporturi din Londra pentru a reduce problemele de calitate ale aerului, de poluare a aerului în Londra. Pentru certificarea și omologarea de tip, noi lucrăm cu diferite laboratoare și de asemenea și cu autoritatea britanică pentru omologare de tip, ceea ce înseamnă că toate testele noastre sunt supravegheate, sunt monitorizate de către VCA, deci Autoritatea Britanică de Certificare. Testele sunt uh, realizate în funcție de uh, um, regulamente și ca și laborator, Milbrook este responsabil pentru efectuarea acestor teste și pentru raportarea corectă a rezultatelor obținute. Însă, modelul nostru de business se bazează pe un sistem de testare independent și orice indicație în ceea ce um, că testele nu au fost realizate sau rezultatele nu sunt complet imparțiale, ar fi evident o mare problemă, un adevărat prejudiciu față de imaginea noastră de marcă. Mulțumesc foarte mult! Domnul Gerbrandi mai întâi. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, doamna președinte, mulțumesc, domnule Burns pentru această prezentare inițială. Acum două săptămâni, două, trei săptămâni, am avut ocazia să vizităm câțiva din colegii dumneavoastră și am mers și în Luxemburg și în Germania, mai ales în Germania și trebuie să vă spun că începem și noi să ne pricepem din ce în ce mai bine la această lume a omologării de tip și a certificatelor și a testărilor. Ce m-a perturbat pe mine un pic e întreaga procedură în ceea ce privește conformitatea la nivel de producție. Poate nu neapărat munca dumneavoastră, pentru că asta ține mai degrabă de autorități, dar vreau să știu dacă eventual sunteți implicați și în aceste proceduri de conformitate de producție. Da, suntem, pentru că unele din testele pe care le facem noi pentru acești producători de autoturisme uh, trebuie să îndeplinească și anumite cerințe în materie de conformitate de producție. Deci facem și astfel de testări domnul Gerbrandi, și sunteți implicați și în serviciile de conformitate de asemenea, într-un fel sau altul? Domnul Burns, adică supraveghere de piață? Am put, da, putem face acest lucru, dar nu am primit contracte pentru a face acest lucru. Deci numai conformitate de producție. Deci unul din lucrurile pe care le-am înțeles eu și dacă mă înșel mă corectați, este că mare parte din acestea sunt verificate fie de servicii tehnice, fie de uh, autorități de omologare de tip și multă muncă se face deja la nivel de constructori. Totuși, un element nu e testat deloc și anume softul. E adevărat? E corect? Microfon, vă rugăm. Când ni se prezintă un autoturism pentru a fi testat de către constructor și facem acea testare pentru autoturism așa cum este el prezentat. Acum eu nu știu, nu înțeleg ce înțelegeți noastră prin soft. Prin soft, spune domnul Gerbranti, ce înțeleg eu este că în momentul de față anumite mașini ajung în producție și au nevoie doar de un certificat de conformitate de producție și se derulează cât, trec câteva luni între prima omologare de tip și momentul în care autoturismul respectiv ajunge într-adevăr pe piață. În acest răstimp, softul poate că a fost uh, complet modificat, dar nu mai există niciun fel de verificare a acestui soft în acest răstimp. Și deci uh, aș vrea să știu dacă în procedura de verificare a conformității de producție, există și o verificare a softului, așa cum se face, spre exemplu, când se face o omologare de tip. Dacă se face o modificare în acel hard uh, al autoturismului, asta ține de responsabilitatea uh, constructorului, pentru că el este cel care îl va lansa pe piață. Însă noi verificăm uh, în momentul în care autovehiculul este uh, înaintat spre testare, spre certificare. Și, domnul Gerbrandi, plecând de la experiența dumneavoastră și de la mm, cunoștințele pe care le aveți, vi se pare că există aici o foarte mare răspundere, poate chiar și la nivel juridic, la nivel de constructor, nu? N-am înțeles întrebarea. Rolul producătorilor de autovehicule este foarte important aici și poate că ar fi bine să schimbăm, nu, pe viitor această procedură, în așa fel încât să avem o procedură mai echilibrată, mai echitabilă. Din experiența mea, producătorii sunt cei care lucrează din greu pentru a face în așa fel încât să îndeplinească toate cerințele prevăzute în regulamentele de testare și o muncă grea să faci asta. Și în încearcă să facă acest lucru în mod serios. Noi până prezent am avut niciun fel de dovezi că ar fi existat vreo problemă de răspundere sau vreun caz de abuz. Din ei și-au foarte în serios răspunderea. Bun, și atunci, ca, în ceea ce privește diferențele care există între testările în laborator și testările pe șosea, bun, cred că știți acest lucru deja de ani de zile, nu? Da, și ați fost în vreun fel activ? Eventual, eu știu, nu știu, să informați autoritățile, să faceți ceva în așa fel încât să puneți capăt acestor discrepanțe. Da, am observat că există aceste discrepanțe, au existat și studii. Uh, ni s-a cerut să contribuim la anumite studii în domeniu, studii care au demonstrat că există o diferență foarte mare, din ce în ce mai mare, între uh, emisiile raportate la finalul unui testări în laborator și uh, alte cicluri de testare. Uh, ideea este că constructorul a considerat că procedurile NDC nu mai erau uh, actualizate și noi ne-am dat seama că uh, de-a lungul anilor NDC a evoluat, s-a modificat. Domnul Zalba. Da, mulțumesc foarte mult. Eu am să vorbesc în spaniolă. Mulțumesc, domnule Banz. Aș dori să știu mai întâi, dacă e să ne uităm în urmă și să vedem, dacă ar fi existat o legislație europeană, o, un regulament european mai strict, mai ales la nivel european, ce s-ar fi întâmplat? Sau ne-am fi confruntat exact cu aceeași situație? Da, mulțumesc pentru întrebare. Cred că dacă am fi avut diferite cicluri de testare definite și actualizate în timp, atunci autoturismele ar fi fost dezvoltate în așa fel încât să corespundă cerințelor din aceste diferite cicluri de testare. Nu te poți aștepta să definești un set de criterii și să ceri uh, uh, constructorilor să uh, îndeplinească și mai multe cerințe decât cele prevăzute. Dacă uh, regulamentele sunt în urmă, autovehiculele în mod inevitabil uh, vor duce la o discrepanță între felul în care sunt prevăzute aceste regulamente și cerințele ce sunt îndeplinite. Și când ați bănuit noastră prima dată că există uh, astfel de dispozitive uh, de invalidare, că acestea sunt utilizate? În momentul în care informația a fost făcută publică sau aveați deja o idee înainte? Nu, n-am avut niciun fel de uh, informații în prealabil. Am fost foarte șocați și surprinși când am văzut rezultatele. Constatasem că există o discrepanță și am bănuit că poate în timp producătorii vor face tehnologiile, vor dezvolta tehnologiile necesare în așa fel încât să reducă discrepanța și să îndeplinească cerințele. Dar nu putem spune că am fi știut dinainte. Domnul Zalba. Acum, cu propunerile comisiei, ar exista oare vreun pericol ca pe viitor să se mai reproducă un astfel de, o astfel de situație, un astfel de scandal? Sau credeți că în momentul de față cerințele Comisiei sunt suficient de ambițioase în așa fel încât să evităm un astfel de scandal pe viitor? Cred că adoptarea acestui ciclu de testare a emisiilor în condiții reale uh, cu siguranță vor reprezenta un progres E clar că vor reprezenta și un volum de muncă suplimentar pentru producători, în așa fel încât să dezvolte acele autoturisme care îndeplinesc aceste cerințe. Și cred că da, într-adevăr, trebuia ca um, legiuitorul să fie mai vigilent și să continue să actualizeze acest, uh, aceste regulamente, pentru că e clar că tehnologia și autovehiculele evoluează rapid. Mulțumesc! Mr. Domnul Ghezike, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule Burns, pentru că v-ați luat timpul să fiți alături de noi și vă mulțumesc și pentru faptul că ați răspuns la întrebările în scris. Aș dori să mă refer la întrebările raportorilor, pentru că se leagă și de chestiunea software-ului. Această comisie a fost creată tocmai pentru că am constatat uh, o manipulare a unui software. Dumneavoastră tocmai ați spus că în ceea ce privește software, software-urile, uh, acolo responsabilitatea este la producător și că el își respectă răspunderile și obligațiile și că uh, aceste softuri uh, respectă legislația în vigoare. Când ne gândim la legislație viitoare, este important să avem încredere, da, dar și să putem controla. Dumneavoastră, ca laborator independent, ați putea solicita mai multă transparență în ceea ce privește softurile, ați putea coopera cu experți astfel încât să uh, nu ne bazăm numai pe încredere, ci și să controlăm? Um, thank you. Mulțumesc. Să știți că domeniul este foarte complex. Un set de teste nu e de multe ori identic cu celălalt și nu avem capacitățile tehnice pentru a efectua tot ce ni se cere conform uh, reglementărilor. Deci noi nu am dezvoltat această capabilitate. Poate fi dezvoltată? Cred că da. Dacă va fi impusă cerința de a face și această inspecție împreună cu celelalte încercări pe care le facem noi, uh, la autovehicule, cred că vom putea găsi o soluție tehnică pentru a face acest lucru, dar ar trebui să se impună la nivel de reglementare. Das heißt, sie wären heute aus dem Stand in der Lage. Asta înseamnă că astăzi deja ați putea verifica un software sau ar trebui să creați cu totul noi resurse pentru astăzi, pentru asta, pentru că nu pot închipui că uh, aveți deja resursele, doar că le păstrați pentru când va fi legislație. Va trebui să faceți rost de aceste resurse. Corect. E nevoie de o perioadă de timp pentru ca organizații precum cea pe care o reprezint eu să își uh, găsească capacitățile necesare pentru a face asemenea încercări. Uh, Bun, uh, Trecând mai departe la subiectul hardware um, și nu neapărat software, în uh, răspunsurile dumneavoastră la întrebarea numărul 4, spuneți că um, constructorii poate că ar putea să uh, prefere anumite uh, autorități de omologare, că există interpretări diferite. Nu spuneți nimic concret despre asta. Când uh, colegul italian ne-a răspuns, am constatat că există interpretări diferite în aplicarea legislației europene. Chiar și între Germania și Italia, normele nu sunt uh, interpretate la fel. Mai aveți și alte exemple în care legislația europeană este aplicată în mod diferit? Um, the sort of thing we're thinking... Ei bine, noi aici ne gândim la numărul de încercări cerute pentru a ajunge la concluzia satisfăcătoare la autoritatea de omologare cum că autovehiculul este conform cu regulamentele. Deci, practic, um, încercăm să ne gândim și la scenariul cel mai negativ, în care există mai multe vehicule de același tip care trebuie să fie testate înainte ca omologarea să fie eliberată, să fie emisă. Cam aici poate ar putea să apară diferite interpretări la diverse autorități de omologare. Însă, din experiența noastră, rezultatele încercărilor nu se pretează mai multor interpretări. Sunt foarte clare și precise. Atunci când uh, ai făcut o încercare, e clar, e pozitivă sau e negativă. Doamna Dali. Mulțumesc, doamna președinte. Nicio problemă, nu mă supăr că mi-ați încurcat numele. Vă mulțumesc, domnule Burns, pentru prezență și pentru că ați venit în fața comisiei noastre și ne-ați oferit informații. Eu m-aș uh, referi la răspunsul scris dat la întrebarea 6. Ați uh, spus aici că vehiculele sunt evaluate conform specificațiilor tehnice precizate de constructor și agreate cu serviciul tehnic. Am citat din răspunsul dumneavoastră. Puteți oare să ne dați mai multe informații cu privire la faptul dacă constructorii chiar au flexibilitatea de a-și adapta mașinile atunci când le trimit la încercări, pentru că declarația noastră pare destul de vagă. Există doar câteva posibilități de modificare a vehiculului când e trimis la încercare. Presiunea în cauciucuri, de pildă. Noi, în laborator, când facem încercarea, e foarte important să avem o presiune cât mai mare, dar în funcție de presiune se schimbă și rezistența cauciucului. Deci noi să vedem dacă cauciucul uh, supraviețuiește încercării. Cam aici uh, se poate interveni pentru a uh, modifica la a modifica parametrii vehiculului ca el să supraviețuiască mediului de încercare. Văd că um, reluați ce a spus uh, Tony Sopa, un expert tehnic de la dumneavoastră, care uh, spune că pentru um, schimbarea presiunii la cauciucuri uh, um, au existat cazuri, uh, e permis o astfel de manevră? Reflectă ea realitatea? Întrebarea este dacă avem un sistem care funcționează, adică un sistem prin care să putem încerca mașinile în condiții de siguranță. Dacă există metode cunoscute sau motive cunoscute pentru care vehicul trebuie modificat pentru a fi testat și astfel să reduc emisiile, acest lucru trebuie să fie reflectat în nivelul reglementat al emisiilor. Dar la presiunea în cauciucuri, care sunt marjele de manevră pe care le au constructorii atunci când uh, vă transmit, comunic- uh, vă transmit uh, parametrii tehnici? Marja de manevră este foarte mică. Sincer, eu nu sunt expertul potrivit aici pe care să-l întrebați. Pot să vă spun, de pildă, cât de mare este gradul de încărcare a bateriei, dar aici nu. Însă nu credeți că, până la urmă, un astfel de situație este ilustrativă pentru că ce se întâmplă în laborator nu reflectă ce se întâmplă în condiții reale pe carosabil? Nu, cred că obiectivul este ca mașina să fie cât mai uh, apropiată de mașina dată în exploatare. Dacă trebuie făcute modificări pentru a garanta integritatea testului, a încercării sau că încercarea va fi una sigură, atunci ă, ar trebui pur și simplu să există o prevedere legală în acest sens. Comitetul tehnic poate face asta. Sunt curioasă. Ați respins ă, vreun uh, vehicul până acum? Ați refuzat omologarea? Noi suntem doar laboratorul de încercare, noi producem uh, rezultatele la teste, nu suntem noi cei care dăm verdictul de admis respins. Dar am avut cazuri în care am făcut uh, încercări și vehiculul n-a trecut de acele încercări, a trebuit să fie modificat. Intervenție fără microfon. Mă scuzați. Ați confruntat uh, vreodată un producător auto pentru că mașina pe care v-a trimis-o nu părea să fie reprezentativă? De când sunt eu la Milbrook nu s-a întâmplat asta. Sunt uh, de trei ani uh, la Milbrook și am auzit că în mult, cu mulți ani în urmă a fost un astfel de exemplu. Cred că în urmă cu 20 de ani a fost trimis un vehicul nereprezentativ, dar de atunci nu deci nu e un caz uh, obișnuit. Ca regulă, noi am constatat că uh, producătorii știu care sunt standardele, știu ce vom uh, testa noi la încercări și încearcă să se conformeze. Domnul Gerbrandi. Mulțumesc, doamna președinte. E ziua mea norocoasă astăzi. Aș vrea, domnule Burns, să discutăm termenul condiții normale de exploatare, pentru că acesta pare să fie tema centrală în ancheta noastră. În răspunsul dumneavoastră la întrebarea nouă, dumneavoastră spuneți că aceste condiții normale de exploatare nu sunt uh, suficient de bine definite. Pe de altă parte, de la UTAC Ceram, de la Institutul francez, am primit un răspuns care spune că aceste condiții normale înseamnă condiții de utilizare medie în afara laboratorului. Lor li se pare, iată, că devința e suficient de clară. E vorba despre ce se întâmplă în afara laboratorului. Așadar, vă întreb, ați uh, cerut oare vreodată o clarificare a definiției autorităților dumneavoastră naționale? Le-ați îndemnat să contacteze Comisia Europeană pentru a cere lămuriri? Nu. Din câte știu, nu s-au cerut uh, clarificări în acest sens. Dar, sincer să fiu, nici nu cred că trebuie să stăm prea mult să ne gândim la asta noi înșine, pentru că noi, ca laborator, uh, avem misiunea de a efectua teste în laborator, facem uh, ciclul NDC. Domnul Gerbrandi, am înțeles. Da, așa este, dar dumneavoastră aveți și rolul de consultant nu trebuie să-i ajutați pe constructori să treacă testele, ci să le și explicați de ce au nevoie pentru a obține omologarea de tip. Și atunci, interpretarea dumneavoastră acestui termen, condiții normale de utilizare, de utilizare este esențială. Pentru că dacă nu să spuneți constructorilor că aceste vehicule trebuie să respecte și limitele de emisii de pe carosabil din condițiile reale, atunci acest lucru schimbă total problema. noi întotdeauna ne bazăm pe ce spune regulamentul. Le spunem, ăsta este testul pe care trebuie să-l uh, treceți cu bine ca să primiți omologarea de tip în UE. Întotdeauna revenim la această încercare, acest uh, test care acum este NDC și care pe viitor va fi um, VLTP. Ce înseamnă utilizare normală? E bine, nu există un test reglementat pentru condiții reale. Acest tip de test nu este descris nicăieri. Prin urmare, noi clienților noștri le spunem care este testul pe care ei trebuie să-l treacă cu bine ca să primească omologarea. Domnul Gerbrandi. Așa este. Tocmai de asta a trebuit să venim atât de repede și cu propunerea pentru încercarea RDE. O altă întrebare. Dumneavoastră nu oferiți consultanță clienților cu privire la cum să treacă mai ușor testele și nici n-ar trebui. Însă, dumneavoastră știți, cu siguranță sunteți uh, la curent că există foarte multe trucuri pe care constructorii le pot folosi pentru a trece mai ușor de aceste încercări. Ne puteți da câteva exemple de astfel de trucuri? în calitate de consultant pentru un potențial client, să zicem? Domnul Burns, sincer, eu nu am uh, cunoștință de trucuri pe care le pot uh, folosi ei, deși retlicuri pentru a trece de încercări. După cum spuneam, um, există o marjă foarte mică de manevră în ce privește modificarea vehiculelor ce sunt trimise la teste și oricum testele sunt destul de prescriptive dacă există astfel de șiretlicuri, ele probabil că apar în faza de dezvoltare a vehicului și nu în faza de încercare de testare. Sigur că noi facem teste pentru a îi ajuta pe cei care lucrează la dezvoltare ca ei să evalueze dacă merg în direcția cea bună cu designul sau nu. Domnul Gerbrandi, mi se pare puțin cam greu de crezut ce ziceți pentru că eu am fost în vizită la unul dintre centrele de încercare și mi-a fost foarte clar că tehnicienii care făceau încercările știau absolut totul despre mașinile respective. Cu toții știm că fostul comisar Potoșnic i-a scris uh, o scrisoare comisarului Tajani despre acele mașini tunate că există tot fel de zvonuri că mașinile au fost uh, adaptate ca să treacă mai ușor de încercări. Deci mi se pare foarte greu de crezut că dumneavoastră nu puteți să îmi dați câteva exemple de astfel de șiretlicuri. Sau poate nu le vedeți ca șiretlicuri, poate vi se par practică curentă. Haideți să reformulez. Vehiculele pe care le încercați dumneavoastră pentru omologarea de tip, dacă ar fi trimise uh, pe carosabil, în forma în care sunt, ar fi conforme cu toate reglementările pentru a fi conduse pe șosea? Singura excepție la care mă pot gândi este că presiunea la cauciucuri este prea mare pentru a trimite mașina respectivă pe carosabil. Și asta, într-adevăr, diferă la încercarea laborator. Poți pur și simplu să montezi alte cauciucuri și să trimiți mașina la drum. Mulțumesc. Domnul Eichhout. Bună ziua! Mulțumesc pentru prezență, domnule Burns. Mă uit la întrebarea numărul 4, unde spuneți că ați constatat mai multe exemple în care autoritățile de omologare au interpretat reglementările în diverse feluri și astfel au uh, aplicat anumite încercări sau altele pentru omologări. Puteți să ne dați mai multe detalii aici? Ce astfel de exemple de interpretări diferite ale reglementărilor ați întâlnit? Păi, principalul exemplu se referă la acest worst case, cel mai rău scenariu. E vorba de mașina dintr-o gamă de vehicule sau dintr-un tip de vehicule care are cea mai proastă configurație. Dacă există o certitudine cu privire la care este acea mașină, acel autovehicul, sau poate trebuie alese trei sau patru dintre care poate se găsește care este cel mai prost și trebuie testat. Iar asta presupune o investiție de timp și de costuri mult mai mare pentru încercarea respectivă. Dacă trebuie să testezi de patru ori mai multe vehicule pentru că interpretarea ta la worst case, cel mai prost caz, diferă, asta e o problemă. Deci, oricum, testele nu acoperă o singură configurație de mașini care vor fi vândute consumatorul, ci mai multe configurații. La un moment dat, cineva va trebui să decidă ce configurații sunt încercate pentru a obține suficientă certitudine că toate vehiculele ce sunt acoperite de acea omologare de tip corespund cerințelor. Domnule Eichhout, și ați uh, întâlnit cazuri în care omologările au necesitat mai multe încercări? Au cerut autoritățile mai mult timp pentru omologare? Domnul Burns. Nu am un răspuns, ar trebui să mă hazardez aici, să fac speculații. Nu pot spune. Cred că ar trebui să întrebați pe constructorii de vehicule cum își aleg ei autoritatea de omologare. De cel mai, mai multe ori o aleg pe cea care este în teritoriul cel mai apropiat, cea locală. În alte cazuri se pune problema timpului și atunci mergi la autoritatea de omologare unde reușești să treci de încercări cel mai repede. I-am întrebat pe constructori și să știți că nu au fost foarte clari în răspunsul lor. În mod surprinzător. Trec la altă problemă. Când i-am vizitat pe colegii, pe omologii dumneavoastră din Germania, am discutat despre acel standard uh, mașină de aur. Ei uh, folosesc un uh, termen uh, pe care eu nu l-am uh, aflat până atunci. Testul Coast Down. Să știți că noi la Millbrook nu prea facem astfel de încercări. Facem uh, testarea emisiilor uh, pe dinamometru, probabil că este uh, testul pe care l-ați văzut și dumneavoastră în laborator. Deci, cine face acest test Coast Down? La noi sunt uh, alte centre de încercare care au echipamente corespunzătoare. Avem o pistă care poate fi folosită uh, pentru astfel de test în Marea Britanie, dar pista noastră e destul de scurtă, cam de 1,6 km. De obicei, ai nevoie de o pistă mai lungă pentru a face astfel de încercare. Așa că testele astea se fac cam în sudul Europei sau chiar în SUA sau în alte locuri, unde uh, și condițiile climaterice sunt mai fiabile sau condiții uh, climaterice care îți dau rezultate mai bune, nu? Spune domnul Eichhout. Pentru că noi am auzit că acești uh, constructori își iau parametrii de la testul cost iar dumneavoastră la uh, laboratorul de încercare trebuie să folosiți parametrii pe care vi dă constructorul. Uh, domnul Burns. E adevărat că ne obținem parametrii de la acest test cost down, de la constructori. Nu, pentru că testul cost down face parte din omologarea completă de tip. Prin urmare, testul cost down trebuie să fie efectuat conform acelorași condiții de supraveghere ca și testul de emisii pe dinamometru. Deci, trebuie făcut de un laborator sub supravegherea serviciului tehnic, care eh, el însuși e supravegheat de autoritatea de omologare. Deci testul Coastan e partea testului de emisii, domnul Eichhout. Și care e impactul? Pentru că știm că acești eh, parametri pot fi stabiliți eh, sau aranjați. Care este impactul în, asupra testului pe care îl faceți dumneavoastră, domnul Burns? Rezultatele testului coast down au un rezultat asupra testului de emisii. În ce proporție, în ce măsură? Păi, vreți să spuneți uh, că acești parametri, uh, parametrii ăștia uneori îi obținem noi, îi măsurăm noi, alteori îi preluăm. Probabil că diferența este undeva la nivel procentual, dar nu știu cam cât de mare. Nu știu care poate fi diferența între un rezultat bun și unul rău. Oricum, testul Coast Down se face uh, în mod repetitiv și uh, plaja este foarte mică. Dar parametrii ăștia nu sunt uh, reali, practic, nu sunt confirmați în viața reală. Ar trebui să ne uităm la rezultatele de supraveghere a pieței, spune domnul Burns și ar trebui să le putem uh, compara, să putem compara acele rezultate cu uh, rezultatele testului Coast Down din testele, încercările noastre. Doamna Evi. Su la chestiune de... Aș vrea să revin la așa numitele golden cars. Conform Agenției Europene pentru Mediu, ar exista 8 cazuri în care, pe care le-ar putea folosi constructorii în test de uh, în testul la laboratoare sau opt modalități pentru a optimiza uh, de exemplu umflarea pneurilor sau să se folosească un alt tip de ulei de motor Eu, de fapt, ce aș vrea să înțeleg este cine minte. Dacă ne spuneți că aceste... Există aceste golden cars sau nu? De fapt, asta este întrebarea. Cine minte? Practic, să fiu sincer, nu avem uh, vreo dovadă că se folosesc astfel de golden cars. Uh, nu știm ce fac uh, uh, constructorii pentru a selecționa autovehiculele care vin la testare. Sistemul este făcut în așa fel încât dacă se folosesc numai anumite mașini, așa numite golden cars, uh, autovehicule de aur, pentru teste, apoi Uh, supravegherea de piață făcută după aceea va arăta diferențe enorme față de uh, testele la omologare și atunci uh, autoritatea de omologare ar trebui să investigheze motivele pentru această diferență. Deci dacă se folosesc astfel de autoturisme special pentru laborator, acest lucru ar trebui să se vadă mai târziu la testarea pe piață. Mulțumesc. Da, este păcat că nu putem să ne bazăm decât pe viitor, pentru că este o problemă care există deja de ceva vreme. Modelul testat uh, trebuie să fie cât se poate de, re, de aproape de modelul real. Asta am constatat. Când vedem diferențele între modelul uh, omologat și cel produs standard, din punct de vedere al unui procentaj, care poate să fie diferența? Un, un procentaj între modelul omologat și cel care circulă pe șosele. Pentru că a, ați putea să ne dați un, un procentaj? Uh, I'm sorry, as I said before, that I can't really put după cum spuneam mai devreme, n-aș putea să vă dau o cifră. Aș vrea să clarific când spun că în viitor uh, este vor... modul în care uh, reglementarea este acum și este următorul. Se face o testare pe, uh, de laborator și uh, se face o supraveghere a pieței. Uh, este și nu este, ce, este ceva ce este valabil deja acum, nu este ceva ce se va întâmpla numai în viitor, ar trebui să se întâmple și acum. Mulțumesc foarte mult, spune doamna Evi. O ultimă întrebare. Din punctul nostru de vedere, explicația principală pentru acest nivel uh, ridicat de nox în atmosferă este uh, folosirea unor sisteme, unor softuri ilegale? Sau este din cauza faptului că se pot omologa autovehicule care respectă limitele numai în laborator și practic uh, intervine o diferență față de utilizarea în condiții reale. Eu cred că este a doua variantă. Este din cauza faptului că um, modul în care sunt dezvoltate auto, aceste autovehicule se face în mod diferit. Sunt folosite în stiluri diferite de uh, condus decât uh, este testat. Sistemul actual, NDC, uh, um, este în urmă și legislația practic nu a ținut pasul cu evoluția autovehiculelor. Cred că acesta este cauza principală um, a diferențelor pe care le vedem uh, între testele în laborator și uh, testele în uh, și, con- și testele în condiții reale. Doamna Chilonen, mulțumesc doamna președinte, îmi cer scuze că am uh, întârziat, am fost la o altă reuniune. Compania Milbrook are două sisteme de testare mobilă. Care este acuratețea acestora? ce părere aveți despre factorul de conformitate 2.1? Este cel mai bun sistem de, mă, de măsurare care există, acest sistem PEM, și ce ne-ați uh, recomanda pentru a îmbunătăți sistemul de omologare de tip în Uniunea Europeană? Care este, conform dumneavoastră, cauza principală pentru acest uh, schimb, acest scandal de emisii din punctul de vedere al omologării? Okay, I'll, uh, try and take those in turn. I think, um, we've been... Voi încerca să vă răspund uh, pe rând. Folosim sistemul PEM, uh, de uh, câțiva ani. Au fost, uh, am, am avut de-a face Uh, cu provocări pentru a avea uh, un soft bun de la producător și unități bune uh, pentru asta. Considerăm că sunt destul de cred că sunt suficient de de exacte testăm în, în momentul de față, folosim un alt sistem pentru a valida rezultatele din sistemul PEMS Uh, există o variație, uh, nu știu exact cât este, dar uh, putem lucra cu ea. Factorul de conformitate 2,1. Cred că constatăm că este că necesită mare eforturi din partea constructorilor. Multe eforturi s-au făcut pentru a multe studii ne-au arătat că Ehm, factorul actual este de 6, deci practic emisiile sunt de 6 ori mai mari și reducerea asta la 2 eh, mi se pare foarte uh, dificilă. Se depun mari eforturi pentru a obține asta, deci mm, este o, o provocare. În ceea ce privește modificarea legislației pentru a preveni acumularea acestei difer- acestor diferențe între testarea în laborator și în condiții reale, uh, ei bine, totul ține de uh, condiții uh, suficiente stabilite în testare, temperatură, viteze de rulare uh, și poate că ar trebui să avem o serie, o, o gamă suficientă de viteze, temperaturi, um, accelerare și frenare uh, care să corespundă unei utilizări uh, standard. Și apoi un uh, factor de conformitate care să se bazeze pe măsurătorile existente și ceea ce ar putea în lumina acestora să fie rezonabil și fezabil să se obțină de către uh, constructor în viitorul apropiat. Mulțumesc, trecem la a doua rundă de întrebări. Vom începe cu domnul Șulțe. Domnule Burns, vă mulțumesc uh, și eu pentru prezența alături de noi astăzi. Aș vrea să revin la legislația actuală. Practic, uh, toți cei care au fost prezenți în fața noastră au spus că legislația actuală are unele puncte slabe. Aceste puncte slabe au fost uh, au fost uh, fost văzute altfel de uh, diferite uh, părți. M-ar interesa cum ați comunicat cu autoritățile britanice, dar și cu altele când uh, vedem, când ați văzut că există lacune sau că s-ar putea face ceva mai bine, ați comunicat sau ați spus mai degrabă, nu, legislația este cum este, noi o aplicăm și nu trebuie noi să ne implicăm în uh, propuneri de a îmbunătăți lucrurile. Um, thank you. Um, we contribute... Mulțumesc. Contribuim în Regatul Unit la discuții referitor la uh, viitorul reglementării, iar apoi reprezentanții britanici uh, vin uh, cu aceste contribuții la discuțiile la nivel tehnic de la um, nivel european. În principiu, noi susținem ideea de punere, de aducere la zi a sistemelor de testare. Credem, ca și mulți alții, că sistemul NDC este depășit Bineînțeles, din punct de vedere comercial, pentru noi este foarte util uh, să se impună mai multă testare, însă noi vrem să uh, participăm uh, la o industrie auto sănătoasă în întreaga Europa. Deci, participăm la discuții și la mișcări care sprijină um, testarea în, în, în condiții reale, participăm la uh, facilități și investim în facilități de testare, care costă foarte mult, și uh, facem apel la industrie să adopte aceste standarde. Mulțumesc. V-ați uh, referit la facilități de testare. Aș avea o întrebare într-o altă direcție. Sunteți sau ați fost vreodată capabil să faceți aceste testări numai în facilitățile dumneavoastră sau ați fost obligați parțial să faceți uh, testare și uh, la uh, constructori. We act as a laboratory. Noi avem rolul de laborator, deci facem testarea în propriile noastre instalații și pentru testarea de emisii facem asta din 1970. Instalațiile noastre de testare a emisiilor sunt destul de uh, vechi și investim într-un nou uh, laborator de testare a emisiilor, uh, corespunzător cu noul ciclu, pentru a ne actualiza uh, tehnologiile, dar și pentru a oferi o capacitate mai mare. Și în uh, paralel investim în sisteme de uh, testare portabile, deci în PEMS, și în uh, facilități în, în rute um, pentru uh, testare în condiții reale, pentru că este nevoie de rute uh, aprobate. De asemenea, putem ajuta producătorii cu dezvoltarea um, um, pentru condițiile RDE. Este un mediu um, care poate, repetabil, um, care permite repetabilitatea Uh, și permite, deci, uh, constructorilor uh, să-și dezvolte autovehiculele. Doamna Moze, mulțumesc foarte mult și mulțumesc și domnului Burns. Ne-ați spus că ați fost șocat când ați aflat despre scandalul Volkswagen. Bănesc că aveți mulți ingineri, tehnicieni în compania dumneavoastră și ei știu cam totul ce trebuie știut despre testare. Și totuși mă întreb, și bineînțeles nu e vina dumneavoastră, dar mă întreb cum se face că nimeni niciodată nu a bănuit că o companie ar putea să trișeze cu dispozitive de invalidare cum a făcut-o Volkswagen. Cum se poate să fiți atât de șocați? Am, am aflat că în anii 90 în Statele Unite, comp- alte companii au, fă- au avut astfel de dispozitive. Asta este întrebarea mea. Cum puteți să fiți atât de surprins? Cum poate să vă surprindă faptul că o companie trișează? Am spus că am fost șocat, nu surprins. Este o diferență. Am spus uh, șocat pentru că în domeniul nostru, inginerii uh, fac mari eforturi pentru respectarea legislației și sunt se concentrează foarte mult uh, pentru a, pe faptul ca um, autovehicule să respecte legislația, autovehiculele pe care le pun pe piață. Bun, poate că nu am fost atât de surprins pentru că eram știam că există această diferență din ce în ce mai mare între testele în laborator și emisiile în condiții reale. Asta însă cred eu că se explică mai ales prin modul în care au evoluat uh, companiile, uh, autovehiculele și sistemul de testare. Doamna Moze, ați discutat poate în interiorul uh, companiei dumneavoastră despre faptul că această diferență ar putea fi din cauza că se trișează? Uh, domnul Burns, am discutat, dar uh, am fost de părere de cele mai multe ori că este din cauza faptului că uh, sistemul de testare nu uh, s-a dezvoltat în același uh, ritm cu autovehiculele. Deci, uh, noi considerăm mai degrabă că există autovehicule uh, care respectau legea. Doamna Șaldemăze, bun, dar acesta este trecutul. Acum vrem să facem legislație pentru a îmbunătăți și vrem să îmbunătățim propunerea Comisiei încercăm să găsim o cale de a schimba perspectiva legislației și a diferitelor operatori în sistem. Cum facem în așa fel încât în sistem să existe mai multe suspiciuni, să spun, ca dumneavoastră și mulți alții, să aveți, să aveți un stimulent să uh, anchetați în caz că există diferențe precum cele care au fost până acum. Domnul Burns, cred că ce se întâmplă acum cu RDE și WLTP sunt utile. Avem cred că activitatea de supraveghere a pieței trebuie să fie îmbunătățită. A fost reglementat, dar de fapt nu s-a făcut atât de, um, de mult acest lucru. Acesta este mecanismul care ar trebui să uh, îi descurajeze pe toți cei care consideră că ar trebui să facă o ilegalitate. Și majoritatea nu vor, de fapt. Uh, dacă știi că ai șanse mari să fii prins, ă, ai șanse mai mici să trișezi. Doamna Așal de Moze. Um, au fost alături de noi în această comisie și cei de la Agenția de Protecție a Mediului din Statele Unite. Și ei ne-au spus că au adăugat un element de imprevizibilitate în test. Credeți că asta ar trebui să facem și noi? Să introducem ceva ce nu se poate prevedea? Domnul Burns, trebuie să vă spun că am citit uh, despre acest lucru și am întrebat pe inginerii mei despre ce este vorba și mi-au spus că nu știu, ceea ce a fost destul de frustrant. Dar, bineînțeles, trebuie impuse anumite limite. Pentru că dacă te pui în uh, pielea constructorului care încearcă să uh, construiască un vehicul care să respecte legea, este important să se limiteze totuși acest uh, lucru. Pot să iei un uh, uh, autovehicul uh, care nu a fost încălzit deloc și să uh, pornești de la nivelul mării să, să-l conduci până sus uh, pe Alpi. Bineînțeles că va avea emisii foarte mari. Și în această situație n-ar fi surprinzător. Doamna Șaldemoze, în Statele Unite există acest Clean Air Act, legislația privind uh, calitatea aerului. Uh, și se bazează pe asta. În, în Statele Unite, în uh, Uniunea Europeană avem omologarea de tip și uh, trebuie luat în considerare acest lucru. Oare ar trebui să uh, facem și noi transferul și să spunem că obiectivul principal este să avem un aer curat? Domnul Burns, cred că există puncte forte și puncte slabe la ambele sisteme. Sistemul american uh, pune, acordă foarte multă responsabilitate producătorilor pentru ca ei să facă certificările pentru a demonstra că um, sunt conformi. Și cred că asta poate duce la ambiguitate referitor la ce trebuie să respecte, de fapt, uh, constructorul. Și poate asta nu este foarte util pentru dezvoltarea de produs. În sistemul european în care se spune trebuie să, teci, să treci testul acesta și apoi vom supraveghea piața pentru a ne asigura că există în continuare conformitate. Deci cred că acest test are unele puncte forte. E greu să spui că un sistem este mai bun decât altul. Doamna Șaldemoze, poate putem să luăm uh, cei mai buni din ambele părți. Trebuie să vă spun că ei au descoperit scandalul, nu noi aici în Europa și ar trebui să nu uităm asta domnul Burns. Dacă vă uitați la gama de cicluri pe care le folosesc, cred că este un punct uh, foarte. Există cinci cicluri uh, cunoscute, uh, nu înțeleg pa parametrii testelor uh, necunoscute. Mi se pare că asta este dificil pentru un producător care trebuie apoi să certifice că produsul lor este conform cu testul dacă nu cunosc procedura de test. Doamna de bun, dar ar putea să fie în beneficiul cetățenilor și a sănătăților. Domnul Burns, da, înțeleg și bineînțeles este de dorit, însă vrem ca punctul de plecare să fie același, vrem să avem o reglementare în care cei afectați priviți de această legislație să și înțeleagă cum sunt testați. Domnul Ghezike. Mulțumesc. Domnule Burns, este o după amiază foarte interesantă mi se pare interesantă și diferențierea dumneavoastră între ați fost șocat, dar nu surprins. Ce înseamnă, de fapt, că sunteți șocat, dar deloc surprins? Uh, ne-ar, uh, cred că am învățat mult din această diferențiere. O întrebare în ceea ce privește independența. În răspunsul dumneavoastră înscris la întrebarea 5, răspundeți la reproșul că ar fi putut exista un uh, Uh, conflict de interese când Mill Brooks făcea parte din General Motors. Spuneți că nu este adevărat și spuneți că aveți personal foarte calificat. Puteți să ne spuneți câte, câți angajați din întreprinderea dumneavoastră vin din industria auto sau au plecat înspre industria auto? Um, in, in general, our employees um, have been in the în general, uh, angajații noștri au fost în industria de testare și în principiu în industria auto timp de în majoritatea carierei lor. Mulți dintre angajații noștri au lucrat uh, la Milbrook uh, majoritatea carierei lor, ceea ce mi se pare un lucru pozitiv. Avem deci multă experiență și expertiză în acest domeniu. V-am răspuns uh, în mod suficient la întrebare? Domnul Ghezike, întrebarea este în ce măsură se poate ajunge la, interese de confl- la conflict de interese când un uh, fost angajat de la General Motor uh, testează um, uh, autovehicule General Motors. Avem, de exemplu, în Germania reguli în acest sens. Uh, Uh, de exemplu, în uh, compania dumneavoastră, dacă un angajat a lucrat înainte la General Motors, uh, este posibil, are voie să testeze autovehicule General Motors sau nu? Domnul Burns, nu, nu avem aceste reguli. Avem reguli de a raporta rezultatele în urma unor testări pe care le facem la nivel foarte ridicat. Practic toți angajații noștri sunt foști angajați General Motors pentru că Mil Brooks a fost deținut de General Motors până în 2013. Deci numai cei care au venit după nu au fost angajați General Motors. Însă avem uh, sisteme de mm, asigurare a calității robuste, care și acestea sunt auditate uh, extern. Avem un laborator uh, supravegheat de, de servicii tehnice, deci există multe sisteme de echilibrare pentru a ne asigura că Uh, raportăm numai uh, rezultate de testare uh, corecte. După cum spuneam de la început, acest lucru este fundamental pentru sănătatea afacerii noastre. Faptul că suntem văzuți ca un serviciu de testare independent, imparțial. Ich nehme, ich nehme den zweiten Slot gleich dazu. Ähm, Herr Burns, ähm, ich nehme Bezug auf den zweiten. Äh Domnule Burns, mă refer acum la răspunsul colegului italian, nu știu dacă ați fost prezent. Dumnealui ne-a spus că un uh, sistem de invalidare se activează în mod automat după 22 de minute și că activarea acestui mecanism uh, ar fi pentru a proteja motorul. Din expertiza noastră tehnică, ce părere aveți despre asta? Um, to be honest, I'm reluctant to, to, to comment on that. I'm... Sincer, nu pot să da, fac comentarii pe acest subiect pentru că nu sunt inginer și poate că ar trebui să întrebați o persoană cu o experiență tehnică în acest domeniu. Acest lucru ar putea fi acceptabil doar dacă producătorul a reușit să convingă autoritatea de omologare de tip că acel dispozitiv este necesar sau că condițiile de testare sunt considerate a fi uh, condiții normale de condus. Dann uh, warte ich die Antwort Ihres. În regulă, atunci voi aștepta uh, răspunsul uh, expertului noastră tehnic la această întrebare, pentru că este o întrebare foarte importantă pentru mine. Poate îmi puteți da o întrebare mai generală în ceea ce privește cooperarea între laboratoare. Bun, Uh, mm, nu avem în uh, vedere Brexitul, vreți să părăsiți frumoasa noastră Uniunea Europeană, dar există o cooperare între laboratoarele independente din Europa sau nu se întâmplă acest lucru? Sau, și dacă se întâmplă, cum? Sau este mai degrabă situația de concurență în care fiecare lucrează numai pentru el în laboratorul său? Okay. Uh, da, mulțumesc pentru întrebare. Regret Brexitul. Speram și eu ca rezultatul să fie diferit. Tot atât ca și dumneavoastră. În fine, în ceea ce privește cooperarea, e clar că la un anumit nivel suntem în concurență, pentru că avem cam aceeași clienți, clienți asemănători, vorba de business. Acum, e clar că există și situații în care avem un interes comun, nu numai noi, ci și industria producătoare de mașini și deci trebuie să avem anumite asociații și forumuri uh, comerciale în care ne întâlnim și în care discutăm, spre exemplu, adoptarea noului regu- noilor regulamente. Noi, ca și industrie, trebuie să ne asigurăm că o vom, ne vom alinia pe aceste noi cerințe și că vom oferi o gamă largă de cicluri de testare prevăzute în regulamente. Deci e clar că facem parte dintr-un întreg Există regulamentele care, odată ce sunt uh, adoptate și puse în aplicare, e clar că industria trebuie să fie în măsură să dezvolte acele autoturisme care să răspundă acelor noi cerințe și noi să fim în măsură să le testăm. Următorul deputat. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc domnului Burns pentru aceste răspunsuri foarte clare. Eu am o problemă. Pregătisem o serie întreagă de întrebări și pe măsură ce avansat dezbaterile, aproape că au fost toate deja puse aceste întrebări. Ca să simplificăm atunci. O primă întrebare. Aș vrea să știu dacă există comportamente concrete din partea fabricanților de autoturisme pe care Uh, spre exemplu, dacă li s-ar cere uh, modificarea anumitor proceduri de testare în omologarea de tip. Pentru că am auzit că, până în prezent, emisiile sunt mai ridicate în momentul în care pornirea motorului se face la cald. Oare sunteți de părere că așa stau lucrurile? Pentru că dacă motorul este deja încălzit, bănuiesc că emisiile ar trebui să fie uh, mai ridicate decât uh, atunci când se pornește motorul la rece, se testează la rece. La prima parte a întrebării dumneavoastră, noi nu am avut niciun fel de dovezi Uh, că ar exista o utilizare pe scară largă a acestor uh, dispozitive de invalidare. Am auzit despre ele în momentul în care a apărut scandalul Volkswagen. Da, știam că există diferențe între rezultatele din laborator și rezultatele din utilizarea condiției reale, dar uh, n-am avut dovezi de existența acestor dispozitive în momentul în care am făcut noi testările, ca atare. Acum, în ceea ce privește pornirea motorului la rece, la cald, după cum am spus, nu sunt inginer. Cred că, cu siguranță, se merită să puneți întrebarea de ce o pornire la rece are niște performanțe mai bune poate cu siguranță că ar trebui să, să, să aprofundăm aici dezbaterea. Nu pot să ajung acum deja la concluzii. Probabil că o să trebuiască să întrebați pe ingineri și inginerii să fie măsură să vă explice. Si, grație. Un'altra rapidissima. Da, mulțumesc. Și foarte pe scurt încă o altă întrebare. Pe durata audierilor noastre am înțeles cât de complicat sau complex e întregul sistem de control. Ni s-au spus că sunt niște proceduri foarte complicate și am fost șocat când am aflat că de multe ori se face apel la laboratoare pentru a realiza niște testări în ceea ce privește emisiile. Acum, vreau să vă întreb, care este părerea dumneavoastră? N-ar exista aici un oarecare conflict de interese? Pentru că, în fond, e vorba de colaboratorii unei întreprinderi care ulterior trebuie să fie controlată. Think, you know, as a, as... Da, ca și profesionist, ca și inginer, e posibil la nivel de profesioniști să faci teste și să validezi munca depusă de colegi dintr-o întreprindere. Știu că în, în, în industria aeronautică se face acest lucru, uh, dar uh, și n-a, pus niciodată probleme. Acum, nu știu, nu pot să-mi permit să am o evaluare, dacă, să evaluez eu dacă într-adevăr așa trebuie să se întâmple sau nu uh, în domeniul avioanelor, spre exemplu. Acum, în ceea ce privește industria automobilă, E clar că e nevoie de un echilibru. Dacă un uh, autoturism fabricat într-o uh, facilitate este testat și este Uh, e clar că această, acest ciclu de testare trebuie să fie supravegheat de serviciul tehnic uh, al acelui laborator, indiferent unde s-ar găsi acest uh, laborator. Și cred că aici provocarea e ca și informația să fie comunicată către consumatori. E clar că e o provocare de comunicare semnificativă. Da, mulțumesc și acum domnul Salba. Mulțumesc, doamna președinte. Domnul Barnes aș vrea să mă refer la diferitele interpretări ale agențiilor europene de omologare de tip. Uh, credeți că există vreo legătură, vreo relație între aceste diferite interpretări, pe de o parte, și cazuri precum țările cum ar fi Luxemburg, care, deși nu au producători de mașini, au un număr foarte mare de producători de mașini care vin să testeze și să omologheze în Luxemburg. Ni s-a spus de asemenea că foarte mulți producători de mașini uh, de, își desfășoară ei înșiși propriile lor uh, uh, proceduri de testare și omologare. Ca să fiu sincer, nu știu exact dacă producătorii din Regatul Unit ar merge toți uh, pentru testare și omologare în altă parte. Din experiență, nu știu așa ceva, dincolo de cazul Luxemburgului. Cred că e o combinație, probabil, între mai mulți factori. Să se câștige timp, pentru că timpul în astfel, pe o astfel de piață e un factor cheie. Un exemplu Spre exemplu, gândiți-vă la producătorii de autobuze trebuie să uh, fie în măsură să furnizeze produsul respectiv și de multe ori sunt întrebați cât de repede sunt în măsură să lanseze produsul respectiv, autobuzul respectiv pe piață. Înțeleg din răspunsul dumneavoastră că aceste diferite interpretări nu au niciun fel de legătură unele cu altele, pe de-o parte cu celelalte, cu țările pe care le-am menționat și faptul că producătorii merg acolo. Cred că în mare parte din cazuri și exemple pe care le-am dat sau am discutat mai devreme, o autoritate care ar putea cere un, niște testări suplimentare care ar putea să dureze mai mult și care evident ar putea să influențeze pentru că uh, producătorii de autoturisme, evident, investesc timp și um, Um, își doresc să poată lansa produsele cât mai repede pe piață. Poate aceasta ar putea fi un element. În ceea ce privește viitorul, credeți că pe viitor am putea să facem în așa fel încât să garantăm că această industrie are un viitor? I think there are personally I think there are some risks for the for the diesel industry. Uh, industria mm, diesel pe motorină e deocamdată într-o situație să zicem, destul de riscantă, pentru că trebuie să reducă emisiile de noxe. Și dacă e să ne uităm la viteza de dezvoltare a noilor tehnologii, e clar că producătorii trebuie să se adapteze și să facă investiții pentru a reduce aceste emisii. Și mai mult decât atât, uh, e și o problemă de imagine, de marcă. Sunt foarte multe provocări, provocări la nivel de calitate a aerului, de poluare. Apoi, evident, ne putem pune întrebarea de ce aceste tehnologii au devenit atât de populare în Europa și trebuie considerate în contextul schimbărilor climatice. Și există o diferență foarte mare între emisiile de CO2 și celelalte tipuri de emisii. Bun, mulțumesc foarte mult, domnul Gerbrandi. Thank you, Chair. Mr. Mr. Burns, when... Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Burns, noi când am început această anchetă, eu nu am putut să-mi dau seama de ce constructorii auto își uh, închid aceste dispozitive instalate pe mașini, dispozitive care arată nivelul emisiilor. Așa că am uh, întrebat pe un om din interior. L-am întrebat de ce fac asta constructorii auto. Și el mi-a răspuns, păi să știi că tu privești problema complet diferit de cum o privește un constructor auto. Și mi-a mai spus că singurul obiectiv al unui constructor este să treacă de orice încercare, orice test NDC. Și apoi uh, ce emite mașina respectivă după ce trece de încercarea NDC e cu totul altă poveste e irrelevant pentru constructor. Sunteți de acord că acesta este obiectivul cheie al unui producător auto? Eu nu sunt producător sau constructor auto, așa că nu pot vorbi în numele unui uh, astfel de personaj. Știm că ei trebuie să se conformeze regulamentelor și să producă autovehicule pe care consumatorii se dorească să le cumpere. Deci, probabil că există mai multe motivații aici sau o motivație mai complexă care îi îndeamnă pe inginerii auto să construiască autovehicule într-un fel sau altul. E un domeniu foarte complex. Mulțumesc. Mai devreme ați vorbit despre acel factor de conformitate 2,1 și ați spus că ar fi un factor greu de atins de producătorii auto. Poate ne puteți explica de ce? V-ați referit la toate autovehicolele diesel sau doar la cele mai mici? Pentru că tehnologia există. Înțeleg că prețul e poate relativ mare pentru o mașină de dimensiuni mici, dar uh, prețul poate fi uh, redus mult dacă s-ar uh, folosi acest uh, mecanism pe scară largă. Puteți fi mai precis, deci, în legătură cu provocarea? Domnul Burns. Răspunsul meu se bazează pe emisiile curente reale ale autovehicule în comparație cu limita de 80 de miligrame reglementată și la care se aplică factorul de conformitate. Există mai multe studii care arată că emisii de 5 sau de 6 ori mai mare se înregistrează, de fapt, în condiții reale. Acestea sunt emisiile generate de vehiculele produse astăzi. Deci dacă vehiculul care poluează de 5 ori mai mult trebuie să ajungă la o, un nivel de poluare de doar două ori mai mare, asta înseamnă o reducere a emisiilor cu două 3 ceea ce e o provocare tehnică și comercială extraordinară, pentru că trebuie să găsești alte tehnologii. La mașinile grele și mari, sigur, sunt și alte probleme. Dacă ele sunt scumpe, îți poți permite să instalezi mecanisme mai scumpe, dar la mașinile mici, care deja au un preț mic de pornire, e cu atât mai scump să instalezi astfel de echipamente. Așadar, să ajungi de la 5 la 6 ori depășirea unui nivel admis la o depășire de doar 2 ori e foarte greu. În fine, domnul Eichhout. Aș uh, vrea să continuăm în linia deschisă de ultimele întrebări. Eu am fost uluit de remarca dumneavoastră referitoare la constructori de mașini. A spus că ei vor să vândă, să construiască mașini bune, funcționale, nu neapărat mașini ilegale. În același timp, ați fost nedumerit de faptul că unele mașini performează mai bine la pornirea la rece și nu la pornirea la cald. Lucru ilogic în termeni fizici. Și de asta și noi suntem nedumeriți. Dacă știi că după 53 de mașini testate de Ministerul German, 48 din aceste mașini din 53 au avut o performanță mai bună la pornirea la rece, rezultatul trebuie automat să ne pună pe gânduri. N-ai cum să nu-ți dai seama că e ceva la mijloc. Și poate că se justifică să avem îndoieli. Se justifică dubiul nostru la adresa acestei intenții atât de uh, clare a constructorilor de a produce mașini bune. Pe ce vă bazați? Păi eu mă bazez pe faptul că îi cunosc pe anumiți oameni din industria auto și văd cum vorbesc, văd cum se comportă, văd ce întrebări ne pun și ce ne cer să facem pentru ei. Ei doresc să acționeze în legalitate și de aceea noi uh, testăm multe autovehicule în fază de dezvoltare. Ei vor să se asigure că atunci când vine momentul încercării efective, autovehiculelor vor fi conforme. Dar dacă ele în medie emit de 5 sau 6 ori mai multe emisii decât limita, deci poluează mai mult, de- deja vorbim de o ilegalitate. Nu mi se pare că e ilegalitate. Limita este definită pe baza unui ciclu extrem de învechit. Limita e definită pe baza ciclului NDC pe un protocol de testare vechi. Asta e doar pentru omologarea de tip, dar ei trebuie să respecte legea și există limite în lege. Domnule Burns, da, dar această limită este interpretată în conformitate cu cerințele omologării de tip. Asta e problema reglementării de care ziceam mai devreme. Reglementările nu reprezintă situația din lumea reală. Domnul Eichhout, atunci revenim la normal use, la exploatarea în condiții normale, pentru că legea asta cere. Și dacă legea spuneți că nu e clară, ați cerut vreodată cuiva de la Bruxelles să clarifice ce spune legea? Pentru că dacă scopul constructelor este să respecte legea, atunci presupun că și dumneavoastră ați uh, primit cerere de clarificare din partea lor și aveți venit apoi la Bruxelles să le cereți. Domnule Burns, noi uh, cerem întotdeauna să avem actualizarea reglementelor, a legilor, pentru că uh, Există un sentiment generalizat în industria auto că modul în care sunt, um, măsuat, sunt măsurate emisiile prin protocol NDC nu mai corespunde, este învechit, nu mai ține pasul. Și reglementările, normele trebuie să fie actualizate, care înțeleg că se întâmplă, e un proces lent, dar se întâmplă. Nu cred că ar trebui să vă pripiți și să spuneți, iată, avem un uh, rezultat uh, anormal la încercări în Germania, ceea ce înseamnă că, gata, toată lumea comite ilegalități. Nu. Reglementările sunt destul de înguste până la urmă, iar producătorii încearcă să se conformeze la ele. Dacă îi dați uh, omului un regulament, el va încerca să se conformeze. Dar știm că dispozitivele de invalidare sunt interzise. Singurul motiv pentru care uh, apar aceste rezultate bizare la pornirea la rece este din cauza softului. Deci asta um, pare și arată ca un dispozitiv de invalidare. Singurul motiv pentru care nu a fost identificat ca atare este că autoritățile nu l-au numit dispozitiv de invalidare. Ce părere aveți, domnul Burns? dacă arată ca și cum ar fi o anomalie tehnică, atunci e nevoie de investigații suplimentare. Dar nu sunt de acord că ar trebui să uh, ne pripim și să tragem concluzia că există aici o legalitate generalizată. Poate că există o explicație plauzibilă și că constructorii au încercat să se adapteze la regulament. Dacă regulamentul vi se pare că nu dă rezultatele dorite, poate că el trebuie revizuit. E deci uh, indicat, cred, să adaptăm, să actualizăm regulamentul astfel încât să modificăm comportamentul constructorilor. Nici o companie nu-și dorește să fie în mizul unui scandal precum cel Volkswagen. E un dezastru. Doamna președinte, Domnule Burns, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit la audiere. Cred că vorbesc în numele tuturor colegilor când spun că vă mulțumim pentru răspunsurile la obiect și clare. Au fost foarte utile. Cred că mai există și alte întrebări la care nu am putut răspunde. O, o să le transmitem în scris ceilalți colegi care doresc să mai trimită întrebări, termenul este 17 octombrie. Ne reîntâlnim mâine la ora 9. Mulțumesc!